Mulțumesc! Mes chers collègues. Dragi colegi, mai întâi aș dori să urez bun venit doamnei Elisa Ferreira, comisară desemnată pentru coeziune și reforme. Salut de asemenea, îi salut de asemenea pe membrii Comisiei pentru dezvoltare regională și membrii comisiilor pentru bugete și ai Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare, comisii asociate, precum și pe colegii de la Comisia Europeană și de la Consiliu, care sunt prezenți în sală. Această audiere este retransmisă în direct pe site-ul internet al Parlamentului și o înregistrare video a audierii va fi de asemenea disponibilă pe același site. Conform uh, liniilor directoare pentru aprobarea Comisiei Europene, anexa 7 din uh, regulamentul de procedură, Parlamentul European îi evaluează pe comisarii desemnați pe baza competențelor, sa, competențelor lor generale pe baza angajamentului lor european și a independenței lor personale. De asemenea, evaluează cunoștințele în legătură cu viitorul portofoliu și competențele în comunicare. Țin să vă amintesc că Comisia pentru Afaceri Juridice nu a exprimat nici o obiecție în legătură cu um, această audiere. Doamna comisară desemnată a răspuns deja la un chestionar și răspunsurile sale scrise au fost distribuite membrilor comisiei în toate limbile. Și acum aș dori să vă explic pe scurt structura audierii din această seară. Mai întâi, doamna comisară desemnată are posibilitatea să rostească un discurs introductiv care nu va depăși 15 minute. După acesta, 25 de întrebări vor fi puse de deputați și pentru fiecare vor fi prevăzute 5 minute. un minut pentru întrebare, două minute pentru răspunsuri doamnei comisare desemnate și Apoi, un minut pentru răspuns, spune președintele. Nu mai mult de un minut pentru răspuns. Prima serie de întrebări va fi pusă, vor fi puse de reprezentanții grupurilor politice. Și întrebările din a doua serie, 18 întrebări, vor fi repartizate între grupurile politice și o reprezentată a deputaților neafiliați. La sfârșitul reuniunii voi da din nou cuvântul doamnei comisare desemnate, doamna Ferreira, pentru coeziune și reforme, pentru o declarație finală de maxim 5 minute. Apoi voi lua eu cuvântul în încheierea reuniunii. Doresc să subliniez faptul că este esențial ca toată lumea să respecte timpul prevăzut pentru întrebări și răspunsuri. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, se va depăși timpul și atunci unii deputați nu vor mai putea să ia cuvântul. Cred că sunteți de acord cu mine că ar fi foarte păcat să se întâmple așa ceva. Ca și în plen, cronometrul va arăta cât timp ați vorbit și dacă depășiți timpul, voi fi obligat să folosesc acest obiect și să vă întrerup. Nu e niciodată plăcut să fac acest lucru, dar este necesar. Avem interpretare în 23 de limbi. Toți oratorii pot, deci, să-și vorbească propria limbă dar, având în vedere că se va interpreta intervenția dumneavoastră, vă rog să nu vorbiți uh, într-un ritm prea alert pentru a permite interpreților să își facă bine meseria. Doamnă comisară desemnată, înainte de a vă da cuvântul, permiteți-mi să vă spun că următorii cinci ani sunt cruciali pentru viitorul politicii de coeziune. Pentru că, în ciuda eforturilor importante făcute prin intermediul politicii noastre, care mobilizează peste 350 de miliarde în perioada actuală de programare bugetară, o treime din bugetul Uniunii. Deci, în ciuda acestor eforturi, fracturile teritoriale, diferențele între teritorii s-au accentuat și mai avem un an și jumătate până la sfârșitul lui 2020 să renegociem totul și să ajungem la un acord în legătură cu toate regulamentele din cadrul politicii de coeziune, printre care avem regulamentul uh, privind prevederile comune, regulamentul FEDER, Interreg sau cel de coeziune socială, pentru a cita doar câteva dintre ele. Și sper că vom face progrese în aceste negocieri și că vom avea, la sfârșitul lor, regulamente noi, simplificate, dar ele nu vor putea funcționa cu adevărat eficient cu un buget în scădere. Și Parlamentul European și Comisia Regii și Comisia pentru Bugete luptă pentru acest buget în negocierile privind viitorul cadru financiar multianual. Știm cât de mari sunt presiunile asupra coeziunii pentru a se reduce bugetul pentru aceasta, pentru a o face să răspundă unor noi urgențe sau pentru a-i schimba filozofia. Și legătura din portofoliul dumneavoastră dintre coeziune și reformele structurale – fac necesare anumite precizări pentru a disipa unele îngrijorări. Doresc să vă spun, doamne comisară desemnată, că avem nevoie de o comisară pentru coeziune care să fie alături de noi și să fie puternică în cadrul Comisiei Europene pentru a promova ambiția noastră comună și pentru a face în așa fel încât articolele 174 și 175 să fie apărate în cadrul tuturor politicilor Uniunii Europene. Vom avea de asemenea nevoie de o comisară care să fie deschisă să asculte ce are de spus Comisia Regii și reținem propunerea doamnei președinte van der Leyen de a se institui un drept de inițiativă pentru Parlament. Fără un proiect comun, fără ambiții de egalitate în dezvoltarea tuturor teritoriilor și deci până la urmă fără coeziune, nu poate să existe un destin comun în Europa, pentru că coeziunea este uh, un obiectiv pentru Europa și este cu siguranță cel mai bun vaccin împotriva riscurilor de deplasări și solidaritatea care stă la baza coeziunii este o valoare esențială a proiectului european. Această audiere va fi cu siguranță foarte bogată în schimburi de idei și am plăcerea, doamnă Eliza Ferreira, să vă dau acum cuvântul pentru 15 minute înainte de a deschide dezbaterea cu membrii comisiei noastre. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, dragi prieteni, cu, este o adevărată plăcere pentru mine să fiu astăzi în fața dumneavoastră. și voi continua acum într-o limbă de lucru pentru a comunica mai direct cu eurodeputații. Voi vorbi engleză. Am fost și eu membru a Parlamentului European și uh, mă bucur foarte mult să văd colegi uh, de la regii, de la bugete. Este onoare pentru mine astăzi să vă fac propuneri pentru a lucra împreună în următorii cinci ani. Ca fostă membră a acestui Parlament, înțeleg importanța activității dumneavoastră. Cred cu adevărat că doar unindu-ne forțele putem construi speranța și încrederea în proiectul european pentru toți europenii, indiferent de unde s-au născut. Doresc să aduc un tribut pregetesoare mele, Corina Crețu. Corina, motoul tău a fost nicio regiune nu trebuie să rămână în urmă. Acesta va fi și motoul meu și îmi voi adăuga energia și experiența. Bineînțeles, astăzi acest moto este mai relevant ca niciodată. Globalizarea, revoluția digitală, schimbările climatice, toate riscă să lase regiunile în urmă. Poate sunt oportunități pe termen lung, dar schimbările sunt dureroase am văzut cu ochii mei ca economist care au fost problemele în anii 80, atunci când mă ocupam de un program pilot pentru coeziune. Erau momente dificile pentru industria textilă și pentru comunități care depindeau de această industrie. Am văzut din nou acest lucru foarte recent, după 2008. Unii dumneavoastră încă vedeți aceste lucruri, diferite industrii, în locuri diferite, dar cu toții cunoaștem povestea. Nu trebuie să uităm mm, uzinele închise și locurile de muncă pierdute sau salariile sau pensiile care au scăzut. Coeziunea stă la baza proiectului european și reforma în coeziune trebuie să fie prioritară globalizarea și schimbările tehnologice pun presiuni enorme asupra economiilor locale. Stimați deputați, eu cred în această politică pentru că am văzut impactul pe teren. De când um, eram o tânără economistă în dezvoltare, până când am fost ministru în, uh, pentru coeziune, am văzut că coeziunea poate aduce schimbare în Europa și uh, este în, pentru unele regiuni singura pârghie disponibilă, din zonele arctice până în zonele mediteraneene, din zone urbane până în foste regi, uh, ă, regiuni industriale, de la, din regiuni miniere la regiuni ultraperiferice, de la regiunile muntoase la cele rurale, din regiunile de graniță uh, până la cele din centrul Europei. Uniunea trebuie să acționeze Trebuie să avem o economie care funcționează pentru oameni cu instrumente de intervenție potrivite fiecărui teritoriu pentru a permite tranziția spre o economie digitală, verde și echilibrată din punctul de vedere al genului. Nici o regiune și nici o persoană nu trebuie să rămână în urmă. Deci, stimați deputați, sunt onorată că am primit acest portofoliu. Președintea noastră aleasă, doamna von der Leyen, mi-a dat șase sarcini esențiale. Unele sunt urgente. Mai întâi, cadrul legislativ. Doamna von der Leyen a subliniat și sunt de acord că e nevoie de un acord rapid pentru ca programele să funcționeze încă din prima zi. Contez pe sprijinul dumneavoastră. Haideți să colaborăm! O nouă tranziție justă, de asemenea, va fi o sarcină imediată pe baza unei propuneri a Parlamentului pentru a sprijini regiunile în care tranziția spre o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor sunt o problemă, mai ales regiuni industriale uh, sau miniere. Curând veți primi o propunere din partea Comisiei în primele 100 de zile. A doua sarcina mea este o bună punere în aplicare. Scrisoarea mea de misiune spune foarte clar că viitoarea politică trebuie să fie modernă, ușor de aplicat și să ducă la investiții de calitate. Trebuie să cooperăm strâns cu statele membre pentru a simplifica procedurile, fără a pune în pericol calitatea controalelor programele sectoriale și cele gestionale de la centru trebuie să, joacă, să joace un rol, ținând cont de impactul lor și creând pe cât posibil sinergii cu politica de coeziune. Propunerile comisiei sunt ambițioase, de exemplu, opțiuni cu costuri simplificate pentru ca beneficiarii mici să nu trebuiască să păstreze munți de facturi ani de zile, să se reducă costurile administrative. Vom verifica dacă aceste măsuri sunt cu adevărat eficace. Sunteți dumneavoastră aliații mei pentru a realiza aceste simplificări. A treia sarcina mea sunt reformele. Uniunea monetară este o provocare, dar atunci când țările au un nivel diferit de competitivitate, mai ales când au circumstanțe economice și sociale diferite. Realizarea unei convergențe durabile pe termen lung bazate pe competitivitate este obiectivul nostru principal în acest context. Investițiile și reformele au aici un rol crucial. De aceea a venit momentul să redemarăm discuția în legătură cu noile instrumente de sprijin al investițiilor, programul pentru sprijinirea reformelor și instrumentul bugetar pentru convergență și competitivitate în zona euro. Eurol este moneda Europei. Trebuie să oferim sprijin tuturor țărilor, țărilor care deja a adoptat moneda unică, dar și celor care fac eforturi pentru a intra în zona euro. Reformele trebuie să fie aliniate cu semestrul european dar, de asemenea, trebuie să fie propuse și sprijinite de țara respectivă. Trebuie să se elimine blocajele pentru a obține o creștere și convergență durabilă, stimularea unei competitivități de nivel înalt, mm, sprijinind programele naționale, de la modernizarea administrației publice până la reformarea sistemelor de educație și formare sau îmbunătățirea gestionării pădurilor. Reforma și coeziunea trebuie să meargă mână în mână, trebuie să se completeze și uh, nu să fie una împotriva celelalte. Nu trebuie să finanțăm politici care se contrazic sau se ignoră. And I believe... Cred că aceste instrumente trebuie să urmeze metodele comunitare. Susținerea dumneavoastră va fi cheie. Trebuie să lucrăm împreună pentru progres vizibil în primele 100 de zile și să adoptăm programele la timp. Cea de-a patra sarcină, dezvoltarea durabilă a orașelor și zonelor urbane. Agenda urbană a Uniunii Europene este o oportunitate. Orașele de astăzi deseori sunt uh, găzduiesc sărăcia, excluderea și dezavantaje climatice. Acestea au nevoie de acțiuni, însă există și o oportunitate. Orașele pot să aibă loc de lideri în economia digitală și cea verde. Trebuie să profităm de aceste oportunități în cooperare cu uh, partenerii locali și naționali voi demara forumul orașelor la Porto dacă puteți veni mi-ar plăcea foarte mult să vă prezint orașul meu natal. Vom explora oportunitățile oferite de tratate pentru regiunile ultraperiferice. Acestea au nevoie de uh, atent. De asemenea, uh, zonele muntoase și transfrontaliere. Așadar, uh, salut uh, că această dimensiune a fost uh, inclusă în peste 20 de propuneri post-2020, de la pescuit până la schimbările climatice. Unele dintre aceste puncte deja au trecut de faza trialogurilor, pe altele trebuie să ne luptăm pentru a le menține. A șasea și ultima sarcină, comunicarea. Această politică a făcut atât de multe pentru atât de mulți cetățeni și încă nu este suficient de bine cunoscută. Obiectivul meu este să vizitez regiunile, să înțeleg preocupările și aspirațiile locale pentru a încuraja o implementare mai rapidă și mai bună a proiectelor și să uh, le comunic că nu le vom lăsa în urmă. În acest context, vă voi ține la curent în momentul în care mă voi deplasa spre regiunile dumneavoastră. De fapt, vă voi informa în legătură cu toate inițiativele mele, vă voi uh, asigura un parteneriat special cu Parlamentul European, în special cu comisiile parlamentare prezente aici astăzi. Este o prioritate pentru președinta aleasă, dar și pentru mine. Am vorbit despre misiunea mea, voi încheia cu câteva cuvinte despre mine și ce pot să contribui. În primul rând, cred cu adevărat în acest portofoliu și sunt angajată să uh, îl fac să funcționeze am un atașament foarte personal. Interesele mele academice uh, au, uh, în, și doctoratul meu a fost în re, politici regionale și integrare. Am învățat despre uh, argumentele pentru integrare și uh, coeziune. Ca economist, peste un deceniu am lucrat cu politica de coeziune pe teren. Am văzut impactul său asupra oamenilor și mai recent, pentru, ca ministru pentru planificare, am negociat uh, cadrul de susținere pentru Portugalia în 2000-2006. Atunci comisar era Michel Barnier, dovadă că uh, politica de coeziune se poate pregăti pentru orice. Și, de asemenea, în Parlamentul European, în Comisia Econ și după aceea la Banca Centrală, am învățat complexitatea diverselor dosare și am uh, învățat mot, înțelepciunea motoului că competitivitatea și coeziunea trebuie să meargă mână în mână pentru ca proiectul european să aibă succes. De la manager, la ministru, la eurodeputat, la fost în Banca Centrală, am reușit să uh, am diverse perspective și, în al doilea rând, m-am învățat să joc într-o echipă. Voi lucra împreună cu dumneavoastră, cu colegii mei din comisie, voi lucra uh, în, împreună cu regiunile, orașele și oamenii. Ochii istoriei ne privesc. Prima președintă a comisiei, primul colegiu de comisar echilibrat din punct de vedere de gen și prima uh, candidat femeie pentru comisar din partea Portugaliei. Am arătat că uh, tavanul de, de, de sticlă poate să fie spart, că și mă voi ridica la înălțimea acestei resp- responsabilități și echipa uh, mea sunt convinsă că se, va fi una de succes. Uh, visul, acest vis a început înainte de munca mea uh, în legătură cu integrarea europeană. În, orașul meu este un monument în onoarea lui Willy Brandt și mi-aduc aminte de fiecare dată când trec pe lângă el de tinerețea mea sub dictatură și uh, când visam în legătură cu o Portu- Portugalie liberă. Europa încă înseamnă democrație pentru mine. Uh, lucrând pe teren, am văzut că Europa are nevoie de solidaritate, pentru că nu există democrație reală dacă nu ai șanse să fii educat sau să ai acces la sănătate. Și aceste lucruri înseamnă solidaritate și pentru mine uh, în, în, în momentul de astăzi. Ca eurodeputat am învățat uh, prietenia, valorile comune și că există unitate în varietate. Europa înseamnă toate aceste lucruri și mai mult pentru mine astăzi. Stimați eurodeputați, această Europa a democrației, a solidarității, a prieteniei, a diversității ă, ne cheamă astăzi într-o tranziție către era digitală, către economia verde. Această Europa ne cere să fim curajoși în promovarea coeziunii să promovăm reforme, pentru ca nicio regiune și nici un, un oraș să nu fie lăsat în urmă. Domnule președinte, voi răspunde la acest apel. Am onoarea de a, de a vă prezenta candidatura mea de a fi comisar însărcinat cu coeziunea și reforma. Și cu mare plăcere voi răspunde la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Madame la comisar de... Doamna comisar desemnat, vă mulțumesc pentru că ați respectat impecabil timpul de vorbire. Dezbaterea poate să înceapă acum cu coordonatorii care reprezintă grupurile politice. Vă reamintesc că vom lucra pe um, um, o întrebare, un minut, răspuns, două minute, întrebare suplimentară, maxim un minut, și un răspuns suplimentar de un minut la această întrebare suplimentară. Deci, uh, sloturi de 5 minute. Îi dau cuvântul acum colegului Andrei Novakov în numele grupului PPE. Dear Commissioner Designate, I feel proud. Doamna comisar desemnat, mă simt foarte mândru astăzi pentru că vă uitați la echipa PPE pentru coeziune, care a fost uh, puternică atunci când toată lumea vor dorea să reducă fondurile pentru coeziune. Noi uh, suntem reprezentanții poziției uh, Parlamentului în legătură cu poziția de coezi- politica de coeziune. Coeziune. Această echipă, aceeași echipă, va începe negocierile în legătură cu viitorul politicii de coeziune. Veți susține echipa noastră și poziția Parlamentului pentru a apăra bugetul politicii de coeziune sau considerați că reducerile sunt necesare și că este bugetul actual propus este cel mai bun pe care îl putem obține? Veți susține în continuare uh, regiunile sărace sau considerați că acestea trebuie să plătească mai mult? Stimate domnule Novakov, stimați eurodeputați, vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare, pentru că vă ajută să clarific anumite concepte. De fapt, propunerea comisiei mi se pare că este o bază de lucru, o bază de discuție, nu mai mult decât atât, care include o serie de aspecte care sunt pozitive și care mi se par foarte adecvate. Există însă o mare constrângere. În momentul în care organizăm bugetul, discutăm de cheltuieli, însă nu decidem venitul. Venitul este decis de dumneavoastră și de către statele membre. Deci, în dialogul între cei doi colegi uitori, uh, va transpărea uh, bugetul optim. În interiorul comisiei și peste tot voi susține nivelul cel mai mare de finanțare, nu pentru că sunt candidată pentru acest post, ci pentru că cred cu tărie că Europa nu poate să se aprofundeze, nu poate să se extindă și să aibă din ce în ce mai puține mijloace pentru a-și susține politicile. Bugetul va fi limitat, însă, și de, va trebui să avem grijă cum gestionăm această politică și cum analizăm uh, impactul politicilor sectoriale. Însă avem nevoie de marjă, orice marjă de manevră și voi uh, milita pe lângă colegii mei din colegiu pentru cel mai mare nivel de finanțare pentru a putea îndeplini obiectivele noastre. Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră, doamnă comisar desemnat. Sunt de acord că politica de coeziune este gravitația care uh, păstrează Uniunea Europeană împreună. Însă nu știu dacă uh, cei din afara acestei săli înțeleg de ce se implementează atât de încet uh, politica de coeziune. Cum veți remedia acest neajuns cu un an înainte de finalizarea perioadei de implementare, rata de implementare este doar de 30%. Cred că trebuie să examinăm care sunt uh, circuitele, care sunt uh, cerințele pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii Aici eh, Comisia are o atitudine foarte clară. Simplificarea este în centrul agendei. Sunt peste 80, 80 de propuneri cu care este de acord și Parlamentul și care vor fi implementate. Eu sper doar ca la Consiliu să existe aceeași eh, înțelegere comună. Scopul acestei politici este să aibă un rezultat, să dea un rezultat clar și dacă există obstacole în calea acestei eh, realizări, Trebuie să le eliminăm. Trebuie să urgentăm lucrurile pentru ca cetățenii să vadă în realitate impactul acestor măsuri și pentru ca Europa să nu funcționeze ca un spațiu fragmentat, ci uh, în unitate unde toți cetățenii să simtă că fac parte din acest proiect european. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, dau cuvântul grupului socialiștilor, uh, colegii noastre Constanțe Crel. Uh, mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar desemnat, dragă Elisa. Uniunea Europeană se află în fața unor mari provocări. Globalizare, digitalizare, luptă împotriva schimbărilor climatice, crearea de locuri de muncă bune și multe altele. Cum poate politica de coeziune să contribuie uh, la eliminarea disparităților între regiuni și la atingerea acestor obiective. Honorable member, querida, um, uh, querida Constance, uh, eu penso que o programa que nós temos neste momento. Dragă Constanțe, eu cred că programul actual se va ocupa de toate aceste provocări. Vom accelera convergența. Accelerarea convergenței înseamnă că trebuie să fim uh, foarte precauți referitor la modul în care folosim banii pe care avem la dispoziție. Aceste uh, fonduri sper că vor crește, dar uh, oricum sunt insuficiente. Întotdeauna se adaugă lucruri pe agendele noastre. Suma totală alocată înseamnă că trebuie să ne gândim la ce vom face pentru a răspunde la uh, provocările viitorului, o tranziție uh, echitabilă, durabilitate uh, și așa mai departe. Însă aceste fonduri trebuie să se concentreze în regiunile care au nevoie cea mai mare de asta. Uh, Uh, trebuie să ne îndreptăm către regiunile cele mai sărace, cele mai puțin dezvoltate și în acest context nu trebuie să uităm nici regiunile ultraperiferice, care merită atenție specială din partea noastră. Trebuie să ne îndreptăm atenția și către regiunile în tranziție, care poate în trecut au fost puternic industrializate și acum trebuie să-și transforme uh, modelul și deci sunt în criză. Deci trebuie să creăm un uh, pachet pentru a ajuta aceste regiuni. De multe ori ele depind de cărbune și de industrie și trebuie să uh, poată să mm, facă o tranziție rapid și în mod uh, eficient. Tocmai de aceea vom avea acest fond pentru o tranziție echitabilă care ar urma să ne ajute în acest sens. Trebuie să ne putem adapta instrumentele la caracteristicile fiecărei regiuni Trebuie să avem o oarecare flexibilitate astfel încât să accelerăm procesul de convergență. Mulțumesc. A doua întrebare este cum credeți că politica de coeziune poate contribui la lupta împotriva schimbărilor climatice și cum poate ajuta uh, în orientarea Uniunii Europene către un viitor uh, fără emisii de carbon? Și cum vedeți rolul politicii de coeziune în noul pact ecologic european? Mulțumesc. Mi se pare o întrebare foarte importantă. Pentru că, în momentul de față, avem un compromis în ceea ce privește fondul regional, și anume ca 30% din uh, alocări și din uh, plățile din uh, acest fond pentru perioada 2021-2027 să fie alocate unor proiecte compatibile cu obiectivele de climat. Pragul este mai ridicat, 37% pentru fondul de coeziune. Aceste două fonduri reprezintă 25% din bugetul european și împreună cu fondul social european sunt o treime din bugetul european. Iată, avem un pachet întreg care va lansa un nou impuls către uh, o conformitate mm, sau o, o adaptare mai rapidă a Uniunii Europene la obiectivele climatice. În uh, trecut au existat deja eforturi în acest sens. 21% din uh, pachetul precedent era dedicat uh, proiectelor climatice, acum acest procentaj a crescut. Și pe lângă asta avem o serie de linii bugetare care pot lucra împreună astfel încât să folosim ca o pârghie întreaga sumă a pachetului climatic. Mulțumesc. În numele grupului uh, Renew are cuvântul uh, domnul Andrei Knoptek. Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara, doamnă Ferreira. Aș avea o întrebare în ceea ce privește fondul pentru o tranziție justă ca un instrument cheie pentru o economie cu emisii scăzute. Aș vrea să vă întreb cum vedeți uh, structura acestui fond, finanțarea sa și criteriile de eligibilitate pentru um, accesul la aceste fonduri. Și în noul cadru financiar multianual s-a prevăzut o reducere pentru fondul de coeziune și nu este inclus fondul pentru o tranziție justă. Există vreo posibilitate de a avea o garanție sau un angajament că veți uh, încerca să obțineți finanțarea acestui uh, fond? Mulțumesc! Uh, honorable member, uh, Mr. Uh, Knocket, Stimate domnule uh, Knotek, cred că întrebarea dumneavoastră este foarte importantă. Fondul pentru o tranziție echitabilă a fost uh, prevăzut de către doamna președinte aleasă ca unul dintre uh, proiectele far ale acestei comisii. Este un fond solicitat de acest Parlament inițial, în 2018, să nu uităm asta. A existat o rezoluție în acest Parlament și cred că avem uh, pe cel puțin unul dintre pe una dintre coraportori uh, în uh, sală, Eider Cartea Zabal, s-a solicitat 8,4 miliarde pentru a sprijini acest fond. Parlamentul a solicitat 1,3% din uh, VNB în momentul respectiv ca buget. Ce vă pot eu promite este că acest fond va exista. În continuare, uh, încă suntem uh, în, în stadiul de muncă pregătitoare la, în calitate de candidați pentru postul de comisar, însă dorim să avem Uh, elemente de investiții combinate cu uh, o rețea socială, astfel încât să aducem aceste regiuni într-o uh, să, să le aducem într-o nouă paradigmă, o paradigmă mai durabilă pentru viitor. În același timp, analizăm detaliile de unde putem, referitor la finanțarea pentru acest fond. Voi coopera foarte strâns uh, cu vicepreședintele pentru Pactul Ecologic European, cu comisarul pentru energie, pentru administrarea bugetului, însă, sincer, e puțin prea devreme pentru a vă spune de unde vor veni banii. Aș uh, prefera să avem sume complementare, bani proaspeți uh, pentru acest fond, dar nu vă pot promite nimic pentru că, în primul rând, lucrăm la cadrul general încă și, la, în al doilea rând, uh, încă lucrăm la modul în care va fi finanțat. Dar este clar că acest fond va exista și va ține cont, în mod special, de aceste regiuni care dețin foarte mult de care uh, depind foarte mult de uh, cărbune, de industrie și așa mai departe. Mulțumesc pentru răspuns. Aș dori să vă adresez o întrebare uh, mai ales referitoare la, la regiunile carbonifere. Ele vor fi cele mai afectate de tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon. Și aș vrea să uh, vă întreb cum vedeți uh, rolul acestor regiuni ca beneficiar ai acestui fond. Vor fi ele principalii beneficiari? Doamna Ferreira? motivul pentru care s-a creat acest fond pentru o tranziție echitabilă este să, pentru a reacționa, a da un răspuns la situațiile complexe create în urma acestei tranziții. Să uh, combinăm cu fondul de coeziune uh, la fața locului, astfel încât să aducem aceste regiuni în, uh, într-o nouă paradigmă. Vor fi clar uh, unii dintre beneficiarii acestui fond, nu pot spune că vor fi uh, singurii beneficiari, vom vedea ce fel de sprijin au nevoie. Obiectivul este să ajutăm aceste regiuni să ajungă din urmă celelalte regiuni și să um, scape de, pe, de această povară de, din spatele lor. Mulțumesc! Mulțumesc. I-aș, îi voi da cuvântul acum domnului Niclas Nina în numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Doamnă Ferrera, mă bucur că schimbările climatice sunt importante pentru această comisie și în acest sens va merge și întrebarea mea. Este cea, clim, schimbările climatice sunt cea mai mare amenințare la adresa umanității. Europenii sunt de acord că este nevoie de acțiune imediată. Tocmai de aceea am văzut în stradă tineri uh, activi care au protestat pentru acțiune. Și uh, alegerile uh, europene, de asemenea, s-au învârtit în mare parte în, cazul, în jurul acestui subiect. Doamna von der Leyen a anunțat că dorește să reducă emisiile de CO2 cu până la 55% până în 2030. Politica de coeziune joacă un rol esențial în combaterea schimbărilor climatice. De aceea, noi propunem să se folosească 50% din cheltuielile de coeziune pentru a combate direct schimbările climatice. Vă veți asigura, doamnă Ferreira, că politica de coeziune urmează acest uh, obiectiv, crescând cheltuielile pentru schimbările climatice la 50%? Uh, urmărind implementarea unor orientări clare pentru uh, schimbările climatice în um, DG-urile în subordinea dumneavoastră, cum vă veți asigura că programele din programul de coeziune vor contribui la uh, combaterea schimbărilor climatice? Mulțumesc. Întrebarea este una crucia, crucială. Lupta împotriva schimbărilor climatice nu poate fi făcută pe bucăți. Trebuie să fie orizontală, trebuie transversală, trebuie să fie inclusă în toate politicile. Și această uh, comisie și angajamentul pe care și l-a luat uh, doamna uh, președinte a comisiei este foarte important. Cred că trebuie să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție avem o țintă pentru 2030 și o țintă pentru 2050 și chiar și acestea solicită investiții masive. Aceste investiții trebuie să vină din politica de coeziune, dar nu numai. Bineînțeles și din politica de coeziune și aici avem pragul pentru uh, Um, fiecare program între 30 și pentru regiuni și pentru țări, um, procentajul merge de la 30 la 60%, apoi trebuie să lucrăm cu uh, fondul de uh, inovație, cu uh, um, Orizont Europa, folosi, să folosim alte instrumente, Invest EU, fondul de adaptare la globalizare, cu BEI, trebuie să combinăm toate aceste instrumente pentru a face un salt um, pe această cale. Dar nu putem să um, ne facem iluzii. Va costa foarte mult și din punct de vedere tehnic va fi foarte dificil ca toată lumea să reușească să o ia pe această cale, să o facă în mod uh, rapid și chiar accelerat. Va fi dificil, dar bineînțeles uh, este, face parte din ADN-ul acestei comisii să facă asta. Mulțumesc! regiunile care acum se depind de uh, energie uh, se confruntă cu cele mai mari provocări. Salutăm fondul pentru o tranziție echitabilă, însă acesta trebuie să se aplice numai regiunilor uh, carbonifere. Considerăm că acest fond trebuie să investească în structuri care să fie 100% neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon. Este crucial acest lucru pentru viitor fondul își poate atinge obiectivul numai dacă regiunile primesc sprijinul necesar pentru a se transforma complet și asta include dimensiunea socială precum și cea economică și iar investițiile în uh, capitalul uman sunt cruciale în acest sens. Susțineți o, re, o renunțare la uh, producția de energie pe, uh, de, din cărbune până în 2030 și cum vă veți asigura că fondul uh, pentru o tranziție just, uh, echitabilă include o dimensiune, echita, uh, o dimensiune uh, socială. Și de asemenea, sunteți de acord că sistemul de comercializare a emisiilor ar trebui să internalizeze externalitățile emisiilor și deci ar trebui să financeze fondul pentru o tranziție echitabilă? Very short uh, answer. I would say uh, we should... Pe scurt, Uh, cred că ar trebui să explorăm utilizarea sistemului de comercializare de cote de emisii, ETS, în acest sens. Și, bineînțeles, trebuie să lucrăm la detaliile programelor. Programele nu pot funcționa în mod eficace dacă nu combinăm elementul social cu cel de investiții și, bineînțeles, elementul economic. Deci, totul trebuie să fie combinat pentru ca programul să funcționeze. Deci, dacă folosești Um, dacă acționezi la bază locală, bineînțeles că trebuie combinate toate acestea și tocmai de aceea mi se pare foarte important că trebuie să combinăm acest fond cu obiectivul 5, și anume uh, funcționarea integrată a diferitelor uh, fonduri într-o regiune. Um, asta vine din orientările pe care le-am stabilit. Cred că trebuie să combinăm aceste instrumente pentru a organiza o, o cale durabilă pentru tranziția acestor regiuni. Mulțumesc! Acum, în numele grupului ID, are cuvântul doamna Francesca Donato. Si, merci, monsieur președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi vorbi limba italiană. Mulțumesc, doamnă comisară desemnată. Apreciez mult abordarea dumneavoastră, deschiderea și dorința de a colabora cu Parlamentul European. Doresc să vă întreb în următorul lucru. Comisia are de gând să reducă procentul de cofinanțare europeană pentru fondurile structurale, considerând că s-a depășit criza care justifica alte nivele de cofinanțare. Dar în regiunile mai puțin uh, dezvoltate, ca cele insulare sau cele din sudul Italiei, e mare nevoie de acest sprijin pentru a se putea accesa aceste fonduri. Ați putea, deci, să luați în considerare posibilitatea unei modulări a ratelor de cofinanțare, ținând cont de condițiile economice și sociale din teritorii? Mulțumesc! Mulțumesc mult pentru întrebare. Cred că nivelul de dezvoltare pe care l-ați menționat, de exemplu în sudul Italiei, trebuie să ne atrag atenția pentru că arată cât de dificil este uneori să dinamizezi o regiune. Ați dat un exemplu care ne face să ne amintim nevoia de a avea structuri instituționale suficient de puternice pentru gestionarea fondurilor structurale pentru a face analize și pentru a se lua decizii, dar trebuie să se țină cont și de condițiile specifice ale fiecarei regiuni și din diferitele sectoare, pentru că cred că această chestiune este legată de cea pe care ați menționat-o, și anume rata de cofinanțare. După cum ați spus, acesta a crescut în 2009 E vorba de cofinanțarea din partea Uniunii Europene în cadrul proiectelor naționale. Obiectivul era atunci uh, să se facă față uh, dificultăților apărute în urma crizei din 2008, deci pentru a avea un efect contraciclic și pentru a se compensa reducerile finanțărilor din partea statelor membre, dar a trebuit apoi să reorganizăm aceste rate pentru a reveni la normal. Uh, cred că e muncă de detaliu, nu trebuie să ne precipităm. Reducerea cofinanțărilor nu poate să aibă loc fără a cunoaște impactul acestor modificări. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Doresc să vă întreb de asemenea, având în vedere reducerea bugetului din următorul CFM, din politica de coeziune și din politica agricolă comună. Vă puteți angaja să luptați împotriva orice tentative de a sustrage sumele de la fondurile structurale pentru a evita ca politica coeziune, de coeziune să devină mai puțin eficientă și uh, să servească alte tipuri de instrumente, cum ar fi dezvoltarea omogenă a tuturor zonelor din Uniunea Europeană. Cred că noile politici trebuie să beneficieze de finanțări noi și politicile tradiționale care iau proporții, cum este politica de coeziune și politica agricolă comună, nu trebuie să fie sursă de finanțare pentru alte scopuri. Dar, având în vedere ieșirea Regatului Unit din UE, bugetul european va scădea considerabil și vom avea o serie de exigențe și priorități care apar în același timp. Și voi încheia cu răspunsul meu la prima întrebare. Bugetul global actual este în mâinile colegiuitorilor. Dacă se va reuși să se îmbunătățească um, ceea ce s-a prevăzut pentru CFM, vom merge în direcția cea bună. În cadrul colegilor de comisari, eu voi lupta ca să ne angajăm pe această cale. Cred de asemenea că a venit momentul ca fiecare, fiecare dintre noi dar mai ales Parlamentul, dar și Comisia, care a avut mai multe propuneri în acest sens, să repună în discuție resursele proprii. Are cuvântul acum Rafaele Fito din partea grupului ECR. Mai întâi, doresc să spun doamnei comisare desemnate că am apreciat foarte mult ceea ce a spus în discursul său introductiv, pentru că ne prezintă un program coerent cu cel al comisiei noastre. Întrebarea mea se referă la condiționalitatea macroeconomică. Parlamentul European a votat împotriva acestei prevederi privind regulamentului privind prevederile comune și aș dori să știu care este poziția dumneavoastră dacă puteți să asigurați uh, Comisia Regii că Comisia Europeană nu va avea alte inițiative în acest sens. Și în al doilea rând, tot în legătură cu condiționalitatea, Comisia Juncker a propus o nouă condiționalitate, cea cu statul de drept, care prevede suspendarea fondurilor dacă statele uh, membre nu respectă uh, statul de drept. Curtea de Justiție a considerat că este excesiv. Parlamentul a sprijinit doar parțial măsura. Uh, care este părerea dumneavoastră în legătură cu aceasta? Stimate domnule deputat, vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. În ceea ce privește macrocondiționalitatea și dimensiunea sa macroeconomică, atunci când am fost în Parlament, am atras atenția asupra riscului de a se aplica această condiționalitate în mod prociclic, penalizându-se astfel municipalități, regiuni sau firme mici care nu aveau posibilitatea să găsească alte resurse pentru că nu gestionau resursele publice. Într-adevăr, Comisia a făcut o propunere mm, cu condiții legate de respectarea statului de drept și atinuarea automaticității aplicării acestor reguli. S-a făcut apel la mai multă proporționalitate și o serie de elemente care duc la o reducere a aplicării automate a regulilor. Dar regulile există și sunt așa cum sunt. Un lucru mi se pare important. Dacă în caz, de, în caz de criză economică foarte gravă, Comisia Europeană poate să propună Consiliului să retragă sau uh, să uh, suspende această prevedere privind statul de drept. Noi trebuie să aplicăm legea și gestionarea fondurilor necesită, conform legii, ca statele să respecte regulile democratice și instituționale. Deci, în consecință, dacă la un moment dat apare un risc, în acest sens, legea cere comisiei să pună întrebări și eventual să suspende fondurile, plățile. Iată răspunsul meu la întrebările dumneavoastră. O altă întrebare se referă la pactul de stabilitate privind resursele și cofinanțarea națională. Nu considerați că această luptă a comisiei noastre este utilă și este necesar să încercăm să punem în discuție ca excluse din Pactul de Stabilitate, cofinanțare națională pentru politica de coeziune? Um, o mandato que foi estabelecido e o compromisso, quer nas guidelines, quer no Conform mandatului pe care l-am primit și conform celor spuse de președinta aleasă a Comisiei, vom revedea marjele posibile din pactul de stabilitate. Cred că se poate face acest lucru în mai multe feluri și uh, cel propus de dumneavoastră este o posibilitate. Nu cred că trebuie să facem excepții izolate, trebuie să examinăm uh, chestiunea în ansamblu. Cu siguranță vor, mai fi, uh, vor fi dezbateri la comisie pe acest subiect și eu voi participa la ele alături de colegii mei. Voi uh, coopera strâns cu domnul comisar desemnat Dombrovskis, bineînțeles, și cu comisarul pentru economie și cred că aceste posibilități trebuie examinate. Vă mulțumesc! Martina Michaels din partea GUE este, pune ultima întrebare din această primă rundă. Mulțumesc, doamnă Ferreira. Mă bucură, bineînțeles, um, ambiția dumneavoastră pe care ați subliniat-o încă o dată de a ajunge la un acord până la finalul anului privind um, uh, pachetul referitor la coeziune. Însă mă uimește oarecum faptul că în răspunsurile noastre scrise uh, nu exprimați niciun fel de îndoială și niciun fel de critică față de um, predecesor, um, propunerile comisiei precedente. E vorba de restrângere la două priorități, o, clima și in, domeniul digital și inovația, dar politica de coeziune depășește aceste domenii. Uh, unde ar trebui, cum credeți că ar trebui să acționăm în domeniul social, ecologic um, sau în ceea ce privește um, um, ajutoarele sociale publice? Nu sunt uh, sigură că v-am înțeles foarte bine întrebarea. vă referiți la modul în care um, arată propunerea comisiei, cred că elementele pe care le menționați sunt acoperite, pentru că este clar că atunci când intervenim într-un domeniu trebuie să se combine elemente de climă, sociale și de mediu și această combinație va face convergența eficientă, dar dacă nu v-am înțeles foarte bine întrebarea, vă rog să clarificați ceea ce vreați să spuneți. Meine Frage zielte vor allen Dingen darauf. Întrebarea mea țintea mai ales asupra obiectivului stabilit contractual a coeziun, în tratate uh, în um, ceea ce privește coeziunea și um, apropierea standardului de viață, uh, obiectiv care pare să fie um, ignorat în ultima perioadă. Aș vrea să vă întreb încă un lucru. În timpul uh, perioadei noastre de deputat european ați vorbit despre faptul că semestrul european nu este un proces uh, democratic. Cum puteți um, um, prevedea uh, reforme structurale care să nu aibă ca scop numai profitul, ci mai degrabă îmbunătățirea standardului de viață? Muito obrigada. Eu vejo as reformas. Mulțumesc. Reformele structurale prevăzute în acest context au obiectivul de a permite statelor din zona euro și statelor care doresc să intre în zona euro să beneficieze de anumite condiții financiare care să le permită să facă eforturi spre convergență. Atunci când vorbesc despre reforme, acestea nu vor fi impuse în discursul meu am spus că propunerile vor trebui să fie discutate cu Parlamentul. Eu prefer, desigur, metoda comunitară. Cred că participarea la monedă unică implică o convergență foarte exigență. Statele trebuie să respecte condițiile de echilibru în finanțele publice, dar în același timp, trebuie să existe mijloace care să permită acestor țări uh, să aibă o convergență rapidă spre mai multă competitivitate. S-au făcut o serie de experimente deja în această perioadă de programare bugetară când vine vorba de sprijinul tehnic, de exemplu pentru reforma funcționării statului în anumite state membre, în formarea persoanelor, în reorganizarea sistemului sau um, administrativ sau administrația fiscală și o unitate care a fost deja creată va lucra la aceste propuneri. Voi folosi termenul în engleză ca să nu fie confuzii Country-specific recommendations, recomandările specifice pentru fiecare țară și anexa D includ mult mai multe elemente decât în trecut, dar trebuie să mai facem încă multe pentru a îmbunătăți procesul acesta. La acesta participă și Parlamentul. Cu toții cred că trebuie să fim mai activi, mai constructivi și să facem recomandări în funcție de situația specifică a fiecărui țări. În ceea ce privește dezechilibrele macroeconomice, există o procedură pentru acestea și ea ar putea contribui la recuperarea unei anumite competitivități. La asta folosește politica de coeziune. Vă mulțumesc foarte mult! Acum trecem la a doua rundă de întrebări și dau cuvântul colegului Pascal Arimon. Merci, cher président. Bună noite, señora. Mulțumesc, domnule președinte. Und ich werde in... Și bună seara, doamna Ferreira, spune domnul Alimon în portugheză, dar voi continua în uh, germană uh, despre uh, cooperarea transfrontalieră. Cunoașteți cu siguranță programul Interreg. Interreg înseamnă și construcția de punți dincolo de frontiere, cu obiectivul de a găsi soluții comune la probleme comune. Interreg ajută astfel cetățenii uh, Uh, să depășească frontiere, să depășească frontierele, să le simtă mai puțin. Dar ajută și ca cetățenii să vadă Uniunea Europeană ca fiind ceva mai puțin abstract. Cu atât mai, mai regretabil este faptul că mijloacele pentru Uh, Interreg de la 10,2 miliarde au fost reduse la 7,3 miliarde, o reducere de 30%. Ca raportor pentru Interreg după 2020, nu pot fi de acord cu răspunsul noastră scris când, în care spuneți că este potrivit sau o reducere moderată. Din potrivă, tocmai acum, când avem de-a face cu naționalism crescând, ar trebui să investim mai mulți bani și nu mai puțin pentru a depăși frontierele. De aici întrebarea mea. Sunteți de partea mea pentru a lupta cu Consiliul pentru a menține măcar suma actuală alocată? În al doilea rând, ce părere aveți despre această componentă 5, această, aceste investiții interregionale inovatoare? Considerați că ideea este bună și anume ca um, componenta 5 să ajungă să fie um, transferată la fondul EFRE? Și apoi, uh, ce părere aveți despre Interreg uh, Europa, program pe care actuala comisie, să spunem, l-a eliminat complet? Dankeschön. Muito obrigada. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult, spune Ferreira și în germană. Nu am spus în uh, răspunsurile mele scrise că această reducere ar fi fost corespunzătoare. Am spus că propunerea este corespunzătoare, date fiind limite, limitele. Nu spun că reducerea este corespunzătoare, ci că propunerea era una meritorie pe care putem lucra fac trimitere la ce am spus mai devreme. Nu, nu depinde de comisie să uh, definească pachete foarte ambițioase și după aceea să fie nevoită să le reducă, să le schimbe, să le întârzie uh, implementarea. În ceea ce privește Interreg, uh, Interreg este un program extrem de interesant, fără îndoială, cred că în 1990 uh, am lucrat pe primul program de cooperare între nordul Portugaliei și zona Galicia din Spania. A fost o experiență excel- excelentă și nu cred că Comisia și-ar dori să reducă impactul Interreg. Facem totul posibil din contră să ne asigurăm că Interreg va continua să funcționeze. Nu parcurge condițiile din acest program în detaliu, însă știu că există flexibilitate. Pot să vă confirm că am tot interesul în a încerca să promovez munca Interreg, pentru că este în mod foarte clar un program important. Timp de mulți ani, granițele fizice au reprezentat o problemă majoră de asemenea și granițele politice care împărțeau oamenii care erau foarte apropiați între ei. Deci sunt extrem de convins în legătură cu funcționarea Interreg. Vă mulțumesc pentru răspuns și aș vrea ca și ultima noastră declarație să o transfer la o situație actuală, Brexit. În Interreg, Interreg este folosit în mod masiv de Regatul Unit 500 de proiecte Interreg sunt uh, promovate, însă în, uh, și în cadrul uh, uh contractului de retragere, uh, Regatul Unice a asumat uh, um, să continue să participe la acest Uh, program, însă nu se știe ce se va întâmpla dacă de Halloween vom avea o ieșire fără acord a Regatului Unit din Uniunea Europeană. Tocmai în astfel de situații, Interreg contribuie la soluționarea comună a problemelor, să, ca oamenii să organizeze lucruri împreună și să comunice. Sunteți de, de aceeași părere cu mine că reducerea Interreg ar putea afecta programele, proiectele și relațiile din aceste regiuni și există un plan B la Comisie în cazul în care se ajunge la un hard Brexit? Sabe, muito difícil nós estarmos a După cum știți, este extrem de dificil să planificăm pentru un Brexit dur. Este o problemă extrem de complexă, nu știm care ar fi consecințele unei uh, ieșiri fără acord a Regatului Unit din Uniunea Europeană. Fondul European de Solidaritate s-ar mobiliza în uh, planurile care au fost redactate până acum. Bineînțeles, va trebui să acordăm ajutor de urgență regiunilor sau statelor vizate pentru a încerca să reducem uh, impactul unei granițe fizice cauzate de un Brexit dur. Vor exista o serie de populații afectate. Bineînțeles, un Brexit dur nu este deloc uh, de dorit. Dacă se va întâmpla, va trebui să uh, re- revizuim acordurile în legătură cu fiecare acord, prevederile fiecărui acord, fiecărui program Dacă avem uh, bani suficienți pentru a înființa uh, sisteme vamale noi, uh, vom încerca să ajutăm și companiile implicate, poate și relațiile personale vor fi afectate de o asemenea graniță. Nu cred că cineva poate să prevadă ce va însemna concret un Brexit dur fără acord. Vă mulțumesc. Acum îi dau cuvântul doamnei Isabel Carnes. Doamna comisar desemnat, ați declarat angajamentul dumneavoastră că veți continua politicile cele mai fundamentale ale Europei, coeziunea, convergența, piața internă, promovarea investițiilor și crearea de locuri de muncă. Însă trebuie să uh, rezolvați și reformele structurale care trebuie să fie însoțite de investiții. Cum veți reconcilia aceste două aspecte care în multe cazuri par să meargă în direcții opuse? Cum vă puteți asigura că implementarea reformelor dumneavoastră este uh, făcută în acest fel încât să ducă la o mai coeziune mai bună, la crearea de locuri de muncă mai, de calitate mai bună și inovații uh, peste tot în economie, în momentul în care se trece la o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon. Vă mulțumesc. Cred că timp de foarte mult timp am discutat uh, despre solicitarea unui buget și unei baze financiare pentru zona euro. Moneda unică a dus la uh, concurență deschisă între state fără mm, uh, metodele superficiale care ar fi dus la acest lucru, cum ar fi devalorizarea monedei. Deci dacă ar fi, am avea o criză, criza ar fi foarte violentă. Uh, acest lucru s-ar întâmpla în special dacă ar exista dezechilibre între statele membre ale Uniunii. Dacă am putea crea convergență reală, avem nevoie de ca să creăm convergență reală, avem nevoie de o capacitate de investiții reale pentru a ajuta statele să meargă în direcția corespunzătoare mai repede. Din, cât, din, după părerea mea, aceste reforme structurale sunt reforme care pot și trebuie să facă parte din semestrul european. Însă trebuie convenite în detaliu cu statele vizate, statele beneficiar, care trebuie să se decidă ce doresc să propună și să existe un fel de contract. Dacă se ating obiectivele sau nu, uh, atunci uh, transferul va avea loc. Am uh, două direcții generale în, um, în restul răspunderea mea, coeziune și reforme. Așadar, Cred că dacă efectuăm aceste reforme structurale, trebuie să ținem cont de impactul lor teritorial. Nu putem să avem aceste două părți care se confruntă. O reformă a administrației publice trebuie să ducă la o mai bună coeziune reorganizarea sistemului de sănătate poate să uh, îmbunătățească uh, resursele umane și să ajute cu coeziunea. Aceste politici trebuie să fie apropiate, nu se pot contrazice, nu pot exista decât una împreună cu cealaltă. Reformele structurale vin natural cu moneda unică, coeziunea este menționată în tratate, însă trebuie să lucrăm asupra ei pentru a consolida procesul de integrare europeană. Vă mulțumesc. Cum puteți folosi semestrul european pentru a lucra asupra obiectivelor pentru dezvoltare durabilă? Semestrul european trebuie să uh, ținem cont de secvența acestui semestru și de recomandările specifice pe țară. Aceste recomandări ar trebui să ajute uh, la uh, accelerarea structurală a procesului de convergență. Și trebuie să ne amintim că în momentul în care se efectuează aceste uh, reforme, nu trebuie să existe creștere cu orice preț, trebuie să existe dezvoltare durabilă. Obiectivele pentru dezvoltare durabilă sunt obiective globale. Trebuie să ne asigurăm că progresul nostru este echilibrat și durabil. Nu putem să uităm și de calitatea dezvoltării, nu putem să punem accentul doar pe uh, creșterea macroeconomică. Are cuvântul domnul Cristian Ghinea. Hai. Uh, despite all the talking about simplification. În ciuda vorbelor pe care le-am auzit despre simplificare aici la Bruxelles și în statele membre, beneficiarii, beneficiarii noștri încă se plâng în legătură cu birocrația excesivă. Cum vă asigurați că uh, beneficiarii vor simți diferența pe teren. Ați menționat în discursul dumneavoastră de deschidere, simplificarea. Eu uh, uh, am susțin această metodă, am început să o implementăm în România când am fost ministru pentru fonduri europene, însă reprezintă și o problemă. Această soluție a fost sublin, subminată de către posibile decizii viitoare ale Curții de Conturi Europene, Trebuie să asigurăm uh, o stabilitate pentru beneficiarii noștri. Cum uh, vom putea lucra împreună cu Curtea de Conturi pentru a împiedica un asemenea scenariu în care beneficiarii sunt uh, confruntați cu interpretări diferite ale acelui text date de diverse instituții? Vă mulțumesc. Cred că mă întrebați că subiectul pe care l-ați ridicat este unul extrem de important. Cineva mi-a spus într-un context uh, informal că micile companii uh, rămân fără susținere comunitară pentru că pur și simplu nu își permit să angajeze personal suplimentar pentru a trata toate documentele necesare pentru uh, fondurile europene. Acest lucru ar contrazice toate obiectivele noastre obiectivul, ideea este ca politicile noastre să ajungă la, la cetățenile pe teren, să fie în beneficiul lor. Măsurile care au fost propuse de către comisie, cele 80 de măsuri, trebuie să fie însoțite de monitorizare, trebuie să fie ajustate dacă este necesar, dacă nu obțin uh, rezultatul scontat. Cel mai probabil va trebui să-i consultăm pe beneficiari, va trebui să-i întrebăm ce trebuie îmbunătățit, ce trebuie simplificat, cum se pot uh, face regulile comparativ mai ușor de îndeplinit, fără o birocrație suplimentară. Trebuie să nu uităm pe partea vamală Trebuie să uh, păstrăm aspectele necesare, dar să eliminăm toate aspectele inutile. Trebuie să ne, ne amintim că nu putem să slăbim mecanismele de siguranță care asigură uh, corespund, cheltuirea corespunzătoare a fondurilor. Avem tratate care cer verificarea cheltuirii, cheltuirii corespunzătoare a fondurilor și dacă nu putem verifica acest lucru, ne confruntăm cu o problemă. Vă mulțumesc. A doua întrebare se va referi la cele două atribuții pe care le aveți. Pentru că aveți un portofoliu care se numește coeziune și reformă, un nou, o nouă direcție generală pentru uh, Uh, reforme structurale. Ați mai răspuns în legătură cu această idee, însă unii spun că uh, uh, există o condiționalitate între reforme și cheltuirea banilor din domeniul coeziunii. Au dreptate aceste voci sau nu? Cred, vă mulțumesc. Cred că aceste voci exprimă o temere, o temere că vor exista condiționalități suplimentare pe fonduri, că aceste fonduri vor fi absorbite doar prin reforme. Eu voi, eu voi încerca să mă asigur că primele reforme sunt adecvate, că aceste reforme sunt adecvate și că sunt văzute ca utile de către statele membre, ca statele membre să înțeleagă Uh, corect uh, cum, când propun aceste reforme și ca aceste reforme să contribuie la o uh, creștere a capacității de creștere și spre convergență. Dacă examinăm cu grijă munca care a fost făcută în contextul acestor reforme în trecut, am menționat acest lucru pentru că mi se pare relevant, Munca efectuată de această unitate a fost uh, văzută cu ochi foarte buni în Grecia, în Lituania. Uh, aș putea chiar să vă spun că uh, a fost vorba doar de susținere tehnică în 26 de state cu propuneri care au dublat capacitatea serviciilor pentru susținere tehnică și uh, au fost văzute cu ochi foarte buni. Acum noi încercăm să păstrăm acest tip de uh, susținere, dar să adăugăm un alt element, capacitatea de investiții. Așadar, eu cred că rezolvăm o problemă și creăm un nou mecanism care va permite Uniunii Monetare să funcționeze. Avem cu mai puține riscuri și mai puține primești decât până acum. Vă mulțumesc. Îi mulțumesc colegului meu vicepreședinte pentru întrebările excelente. Dau cuvântul acum colegului Alvaro Amaro. Obrigado, senhora comissária do Estado, cumprimento, cumprimento o presidente e todos. Mulțumesc, doamnă comisar Semnat. Permiteți-mi să vă povestesc ceva. Astăzi am venit la această audiere și am fost destul de șocat de ceea ce citisem și îngrijorat. În primul rând, în calitate de cetățean european. Dacă dumneavoastră, ca comisar desemnat, ați avea voința politică și sprijinul la comisie și cred că aveți sprijinul președintei comisiei, ați putea folosi această voință politică pentru a încerca să uh, remediați o injustiție, o injustiție la adresa coeziunii. Fondurile merg la țările mai uh, bogate și mai puțin la cele sărace. Este antiteza coeziunii. În calitate de comisar uh, portughez, mi se pare ciudat ca lucrurile să meargă în această direcție. Ascultându-vă astăzi, m-am mai liniștit puțin, dar totuși asta doream să vă întreb. Puteți confirma că am înțeles corect? Acho que não tem de se preocupar porque sabe que o meu empenhamento. Stimate domnule deputat, nu cred că trebuie să vă îngrijorați. Sunt uh, convins uh, că vă dați seama că angajamentul meu uh, pentru coeziune nu e de, de ieri de azi. Însă trebuie să știm, vrem propunerea comisiei sau o propunere diferită? Propunerea comisiei este un document de lucru. Este un document redactat fără a se ști nimic despre partea de venituri. Este un scenariu rezonabil. Știm că acest scenariu va necesita mai multe eforturi din partea statelor uh, contribuitoare uh, net, dar în același timp nu uh, poate acoperi toate pierderile pe care le vom avea când un mare contribuitor net, cum este Regatul Unit, va părăsi Uniunea Europeană. Dincolo de asta, știți că sunt elemente noi uh, de mediu, schimbările climatice, migrația, controle la frontieră, securitate și apărare politica de vecinătate, poziția Uniunii Europene în lume. Toate aceste lucruri uh, trebuie abordate. Eu uh, sunt atentă la dumneavoastră, la Comisia de Buget, mă interesează ce se întâmplă între dumneavoastră și Consiliu. Bineînțeles că voi face tot ce pot pentru a mă asigura că va exista un acord între Consiliu și Parlament. Și um, acest Parlament a lucrat uh, ani de zile la buget și uh, a venit de multe ori cu propuneri foarte bune. Sunt convinsă că se va întâmpla din nou și voi face tot ce îmi stă în putință pentru a facilita asta. Senhor Comissário Enrichada, os seus olhos estão em nós e os nossos olhos estão em... Doamna comisar desemnat, ați spus că Um, sunteți atentă uh, la noi da, și că sunteți cu ochii pe noi. Și noi suntem cu ochii pe dumneavoastră și suntem atenți la dumneavoastră. Doamna von der Leyen a vorbit despre um, teritoriile cu o densitate scăzută a populației. Foarte bine, dar asta face ca nivelul de așteptări să crească. Dacă aveți sprijin politic din partea noii președinte, atunci cred în convingerile dumneavoastră și în onestitatea dumneavoastră pentru că ne privim uh, în ochi uh, unul pe celălalt. Însă, când trecem de la convingere la realitate, știm care sunt dificultățile. Coeziunea este un obiectiv european. Poate că lipsesc resursele, însă nu se poate ca um, coeziunea să fie cea care are de pierdut. Ce se întâmplă cu aceste teritorii cu densitate scăzută? Ce se întâmplă cu ratele de cofinanțare? În ceea ce privește resursele, nu comisia este cea care crește veniturile, ci Consiliul. Consiliul, statele membre trebuie să accepte principiul și să, contribu- să contribuie mai mult la buget. Despre asta este vorba. În ceea ce privește ratele de cofinanțare, nu știu dacă vă pot răspunde în detaliu, însă a fost o măsură luată de comisie în 2009 de a reduce, de a crește rata de cofinanțare. Acum trebuie să um, poate adaptăm uh, lucrurile și să revenim la o situație normală dinainte de 2009. Poate dacă aș avea mai mult timp, uh, v-aș putea răspunde mai în detaliu. Mulțumesc! Am să dau cuvântul doamnei Pencova acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă președinte semnat. Dacă îmi permiteți, voi vorbi în limba bulgară. Уважаема госпожо Ферейра, като една от новите... Като... Стимата doamnă Ferreira, în calitate de membru relativ nou al Uniunii Europene, Bulgaria a beneficiat foarte mult de um, efectele politicii de coeziune. Chiar dacă um, regiunea din nord-vestul Bulgariei este cea mai săracă din întreaga Uniune Europeană. Eu cred că politicile UE ar putea, um, împreună cu eforturile naționale, pot contribui la a face față provocărilor economice, financiare, demografice în Uniunea Europeană. Vă întreb ce fel de măsuri aveți în vedere pentru a ajuta uh, regiunile din uh, statele de, din estul Europei să atingă același uh, standard de viață cu celelalte. Mulțumesc! Politica de coeziune este exact răspunsul la astfel de probleme. Îmi dau seama că schimbările nu au loc întotdeauna suficient de repede. Unele economii pot să crească um, încet, Uh, există și alte elemente, uh, îmbătrânirea populației, dificultatea pentru întreprinderi de a avea finanțare sau dificultatea de a crea întreprinderi. Dar tocmai de aceea politica de coeziune trebuie să se concentreze asupra regiunilor celor mai puțin dezvoltate. Trebuie să coopereze strâns cu alte uh, instrumente de politici. Nu putem să avem în vedere o politică de coeziune care să nu fie legată de alte politici, politici sociale. și politici care să fie legate de economie în general. Nu cunosc exact detaliile regiunii dumneavoastră, dar trebuie să uh, vedem ce putem face și ce ar funcționa cel mai bine pentru ca o regiune să-și uh, depă- depășească um, această, faptul că a rămas în urmă. Poate că e nevoie de formare, Poate că e nevoie de uh, o nouă arhitectură uh, instituțională. Politica de coeziune trebuie să facă din aceste regiuni o prioritate și trebuie să analizeze îndeaproape teritoriile specifice și să găsească instrumentele cele mai potrivite pentru fiecare regiune. Pe această bază cred că trebuie să lucrăm. Un factor important este schimbul de experiențe când vine vorba de strategii pentru dezvoltare regională. Multe dintre țările noastre au trecut tocmai prin acest tip de situație. Cooperarea interregională este importantă în sine, astfel încât să învățăm unii de la alții și să nu repetăm aceleași greșeli când lucrurile nu au funcționat. Cred că principiul trebuie să fie să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Trebuie să găsim o cale ca uh, regiunile cele mai puțin dezvoltate să uh, ajungă din urmă părțile mai dezvoltate ale uh, Europei. Mulțumesc! A doua mea întrebare are de a face cu răspunsurile dumneavoastră scrise. Ați spus că sunteți de acord cu reducere, cu propunerea de reducere uh, de 10% a politicii de coeziune pe termen lung. În același timp, există această propunere de a crește rata de cofinanțare națională. Aș vrea să vă întreb care va fi impactul acestor măsuri suplimentare asupra posibilității de a oferi sprijin economic tocmai regiunilor celor mai sărace din Uniunea Europeană. N-am să repet uh, ceea ce am spus deja. Cred că propunerea comisiei s-a bazat pe o reducere semnificativă. Cred că este o ipoteză de lucru. Însă ce este nou este această rată de cofinanțare. Ratele de cofinanțare au fost uh, crescute pentru că în perioada de criză economică, multe state membre au avut uh, probleme în a uh, asigura partea națională a finanțării. Deci um, promotorii proiectelor nu puteau să le pună în aplicare. Bugetele naționale erau foarte um, restrânse, nu exista marjă de manevră pentru a asigura cofinanțarea la nivel uh, național. Unele dintre aceste probleme continuă. Multe țări în continuare nu au această marjă de manevră. Însă, încet, încet, am vrea să normalizăm ratele de cofinanțare pe măsură ce economia revine la normal. Dacă cofinanțarea din partea UE este mai scăzută, efectul de pârghie este mai mare și impactul poate fi mai mare. Când vine vorba de accesul la piețele financiare și la credit, ratele în momentul de față sunt destul de bune. Promotorii de proiecte ar trebui să găsească finanțare destul de ușor și la uh, rate de dobândă destul de bune, ceea ce le oferă oportunitatea de a se finanța. Mulțumesc, doamna uh, Caroline Rus. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar desemnat, aici sunt. În ultimii ani am constatat că Uniunea Europeană a finanțat o serie întreagă de proiecte care afectează mediul sau care uh, afectează comunitatea locală. De multe ori se pune accentul pe interesul economic și nu pe preocupările de mediu și sociale. Vedem că multe state membre subvenționează carburanți fosili care contribuie la schimbările climatice. Comisia nu a luat niciun fel de măsură pentru a lupta împotriva acestor cheltuieli și pentru a pune capăt acestor abuzuri. În contextul urgenței climatice, Uniunea Europeană nu mai poate să financeze astfel de proiecte. Din acest motiv, propunem uh, crearea în cadrul DigiRegio a unui birou care să se ocupe de chestiuni de mediu și de uh, interesele economice și să găsească o soluție pentru proiectele controversate. Sprijiniți această abordare și cum veți rezolva această problemă uh, și veți asigura că se ține cont de preocupările de mediu. Un, cad, un caz concret. Veți împiedica finanțarea uh, autostrăzii uh, Struma într-o zonă protejată Natura 2000 în Bulgaria? Mulțumesc! În ceea ce privește cazul specific menționat, voi verifica nu sunt convinsă că există investiții în uh, proiecte care dăunează mediului. Sunt investiții pe care nu le mai putem uh, finanța. Mine uh, de cărbune, aeroporturi, cu excepția celor din regiuni ultraperiferice. Deci există o serie întreagă de lucruri excluse. Ați vorbit despre această autostradă, Struma. Trebuie să analizez uh, detaliile acestui proiect. Ce mi se pare important este ca legislația europeană să fie respectată. Trebuie să finanțăm proiectele necesare cu condiția ca acestea să și respecte valorile prevăzute în legislație dacă um, o regiune este protejată sub Natura 2000 sau uh, este patrimoniu UNESCO, atunci trebuie protejată și ar trebui găsite soluții alternative. Um, soluții um, care să fie mai puțin distrugătoare și ar trebui luate măsuri de atenuare, de compensare, dacă ar exista totuși un impact. Deci, bineînțeles, primul, prima cerință este respectarea legii dar apoi trebuie să lucrăm cu atenție la fiecare proiect pentru a asigura în mod corect echilibrul între protecția mediului și soluționarea problemelor oamenilor, care trebuie să aibă în continuare posibilitatea de a um, se deplasa și așa mai departe. Nu vă pot da o soluție acum, dar serviciile mele vor lucra la asta și vom monitoriza situația. Mulțumesc pentru răspuns. Finanțarea Uniunii Europene trebuie să fie eficientă și durabilă. Mm, exemple precum acesta din Bulgaria ne arată că trebuie să se creeze mecanisme mai bune de participare pentru a uh, permite o dezvoltare regională durabilă. Credeți că ceea ce este prevăzut va fi suficient pentru ca toate părțile interesate să fie implicate în procesul de punere în aplicare a fondurilor structurale? În mod concret, 2020 va fi un moment crucial pentru participarea partenerilor, pentru că se vor uh, elabora de către autoritățile statelor membre planurile de finanțare. În același timp, uh, planurile care pre, um, textele care prevăd implicarea comunităților locale nu vor fi adoptate uh, decât peste câteva luni. Uh, deci părțile implic, actorii interesați nu vor fi uh, implicați până la urmă. Cum vă veți asigura că vocea tuturor va fi ascultată și că se va ține cont de acestora în pregătirea programelor pentru 2020, conform codului de conduită pentru parteneriate? Și cum veți umple această lacună juridică și cum veți supraveghea situația în statele membre în 2020? Eh, Mulțumesc pentru această întrebare. Cred că parteneriatul este esențial. Implicarea ă, actorilor locali este esențială. Voi analiza situația, voi am să văd ce se întâmplă. Din experiența mea, implicarea actorilor locali este precondiția pentru ca proiectele implementate să fie în beneficiul tuturor. și pentru a ne asigura că comunitățile locale participă la fiecare proiect. Am fost uh, responsabile de a, a, astfel de, implica, de uh, operațiuni integrate, implicarea sindicatelor, implicarea asociațiilor, oamenilor de afaceri uh, locale, ONG-uri, camere de comerț și toate acestea au adus uh, o plus valoare și mi se par esențiale. În ceea ce privește situația actuală, voi monitoriza situația principiul cheie este unul uh, clar și uh, respectat de Comisie și de servicii. Mulțumesc, doamna Matilde Andrue. Monsieur Président. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Ferreira, în ciuda obiectivului uh, afișat coeziunii teritoriale, anumite regiuni rămân foarte sărace și împărțirea fondurilor nu este optimă. Anumite regiuni periferice sau ultraperiferice au rate ale sărăciei sau ale șomajului foarte ridicate. De exemplu, 40% din populația de la Uniune este sub pragul sărăciei și 25% sunt șomeri. Curtea de Conturi din Franța a publicat un raport în mai care spune că gestionarea fondurilor europene a dus la creșterea costurilor de gestiune și o pierdere a eficacității. Ce aveți de gând să faceți, doamnă Ferreira, pentru că regiunile se beneficieze de aceste fonduri care vin direct de la contribuabilii europeni și în aceeași logică de protecția teritoriilor ultraperiferice, ă, ce credeți despre dispozitivul care Uh, permite regiunilor ultraperiferice să taxeze importurile um, pentru că în ultima vreme s-au uh, redus ajutoarele și excepțiile pentru regiunile ultraperiferice, nerespectându-se tratatul uh, care cere menținerea acestor excepții. Ce aveți de gând să faceți în legătură cu acest subiect? Mulțumesc! Regiunile ultraperiferice sunt într-adevăr o prioritate, nu doar în, trataturi, în tratate. Ați menționat articolul 349. Regiunile ultraperiferice sunt și o prioritate a președintei alese a Comisiei, care atrage atenția asupra faptului că trebuie să acordăm o atenție deosebită procesului de dezvoltare a acestei regiuni. Ele au dificultăți proprii, îndepărtarea, dificultățile de acces. Uh, aeroporturile pot fi finanțate dacă sunt construite în, regiunile ultraperiferice. Sunt și uh, problemele legate de adaptarea la condițiile climatice și există o serie de uh, propuneri specifice, 21 de, 21 de propuneri care oferă avantaje regiunilor ultraperiferice uh, și permite o maximizare la, de acces al fondurilor cu uh, un prag pe locuitor și chiar în uh, politica agricolă comună și cea de pescuit există prevederi specifice pentru regiunile ultraperiferice și cred că strategiile de dezvoltare ale acestor regiuni trebuie să includă aspecte de transporturi și medii și alte chestiuni sectoriale, pentru că regiunile ultraperiferice deseori sunt spații de monocultură. Și de aceea orice schimbare în politica comercială, politica de pescuit în domeniul laptelui sau zahărului sau fructelor și, fructelor și legumelor poate avea un impact enorm. Deci, situația trebuie studiată de la caz la caz. De asemenea, trebuie să ne gândim la dezvoltarea acestor regiuni uh, prin folosirea energiilor regenerabile, pentru că potențialul lor, uh, multora dintre ele, este foarte mare. Deseori sunt insule care pot să folosească um, energia eoliană, uh, solară, mareomotrice, uh, surse care pot uh, să ofere autonomie energetică a acestor regiuni, care vor fi deci mai puțin dependente și vom acorda importanță tuturor acestor domenii. În trecut, ați criticat faptul că Troica a fost prea severă cu Portugalia. Aș dori să vă întreb dacă sunteți gata să puneți capăt logicii austerității sau veți sprijini știind că această logică duce la creșterea inegalităților între teritorii. De fapt, eu fui critică du... Într-adevăr, am avut o poziție critică în legătură cu uh, excesul de măsuri cerute mm, acestor țări uh, pe timpul Troicii. Tocmai aici, în Parlament, am dezbătut despre acest lucru. În momentul de față, activitatea economică a fost relansată în toate aceste țări uh, care au suferit aceste ajustări excesive, după părerea mea, cred că Europa a tras învățăminte, a înțeles că o monedă unică implică folosirea altor tipuri de instrumente și cred că acest uh, embrion de reforme poate fi o primă speranță pentru ca zona noastră euro să ofere sprijin uh, care să permită o convergență între statele din ea și care să facă ajustorile mai puțin dureroase în momentele de criză. Mai există o dimensiune, cea a ajustării investițiilor și a compensațiilor, pentru că știm că au avut loc uh, intervenții pe termen scurt, defazate. Vom vedea în viitor dacă propunerea în legătură cu alocația de șomaj va permite relansarea eforturilor făcute pe termen scurt. Mulțumesc. Urmează acum doamna Angelica Mozdanovska. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisară desemnată. Politica de coeziune are obiective foarte clare care nu au fost încă atinse. Nu se pot schimba aceste obiective și această politică. Ceea ce ați spus în legătură cu competitivitatea și coeziunea sunt lucruri care merg mână în mână și sunt foarte importante. Să nu uităm că au fost uh, reduse însă mult mai mult sumele pentru statele cele mai sărace decât pentru cele mai bogate, cu 23% fondurile pentru Polonia și doar cu 7% cele pentru Germania. dacă statele cele mai sărace nu vor putea accesa fondurile, uh, acest lucru ar duce și la încetinirea economiei în țările mai bogate. Ce părere aveți? Aceste reduceri ale bugetului vor, uh, pro, vor, uh, vor promova cu adevărat eficacitatea acestor politici sau ele vor fi marginalizate în cadrul bugetului? Mulțumesc! Întrebarea dumneavoastră, de fapt, cred că se referă la sumele um, pentru politica de coeziune. Sunt uh, reținute diverse formule care au un sens atunci când o țară este are creștere economică, pierde accesul la fonduri deci, sumele prevăzute sunt mai mari pentru statele care au dificultăți în a-și sprijini propriile regiuni, deci care au probleme de prosperitate sau de bogăție națională și întreaga populație se confruntă cu probleme de dezvoltare. O proporționalitate trebuie să se aplice în atribuirea fondurilor în funcție de situația diferitelor țări. Nu este o alegere făcută fără reguli și se ține cont de creșterea economică a țării. Dacă Polonia a beneficiat de o convergență bine făcută și așa s-a întâmplat, este evident că nu va mai continua să primească aceste fonduri. S-a întâmplat același lucru și în cazul Portugaliei, se întâmplă și în cazul altor țări care lasă locul altor țări care încă trebuie, au drum de parcurs. Deci, totul depinde de modul în care evoluează statele membre. Atunci când formula aplicată duce la o pierdere foarte mare de venituri, uh, există un prag care nu se poate depăși. Deci un prag minim, un prag maxim. Și nu trebuie să luăm ca referință perioada precedentă neapărat, ci uh, nevoile fiecărui stat. Mulțumesc! Mai am o un subiect foarte important de pus în discuție. Mm, în cadrul compromisului obținut în uh, Consiliu s-au negociat posibilitatea de a sprijini proiecte pentru infrastructura pentru gaz, echipamente feroviare sau finanțarea infrastructurilor aeriene. Sprijiniți aceste excepții sau uh, sunteți mai repede de acord cu Parlamentul European? Am uh, spus deja uh, ce am avut de spus în legătură cu aeroporturile când am răspuns la altă întrebare și cu unele excepții, și anume uh, uh, cel al regiunilor ultraperiferice, aeroporturile nu trebuie finanțate pentru că astfel nu se respectă obiectivul transformării economiei spre una mai durabilă în Europa. Deci, bineînțeles, se pot construi aeroporturi, dar nu cu bani europeni dacă nu există un motiv specific care să justifice această contribuție a Uniunii Europene. Pentru că, practic, am finanțat emisii suplimentare. Lucrurile trebuie văzute de la caz la caz și cum se aplică aceste principii. Mulțumesc! Mulțumesc. Suntem deja în întârziere. Vă amintesc că mm, întrebarea suplimentară nu e obligatorie și trebuie să aibă legătură cu întrebarea inițială. Are cuvântul acum Simon schmidt power Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisar desemnată, în anumite state membre există tendințe de descentralizare. Um, deciziile sunt transferate de la nivelul statului către cel regional, însă, pe de altă parte, în alte state membre se întâmplă exact opusul. Are loc o tendință de centralizare, pentru ca politica regională să funcționeze la toate nivelurile și mai ales în toate regiunile, Parlamentul European a propus ca partenerii locali, uh, regionali, um, și nu numai să fie implicați împreună. Principiul parteneriatului trebuie să fie umplut de viață. Însă ne lovim aici de uh, opoziția Consiliului care își dorește o formulare mult mai uh, generală. O întrebare către dumneavoastră. Dumneavoastră, în calitate de comisar, veți încuraja statele membre pentru ca în viitor să uh, transfere Uh, gestionarea politicii regionale de la nivelul național către cel uh, regional sau vă doriți o altă abordare? Muito obrigada. Eh, é uma questão. Mulțumesc. Este o întrebare foarte importantă. Dar trebuie să respect um, opțiunile statelor membre atunci când există pro proiecte regionale. Este important să, ca la acest nivel să existe responsabilitățile necesare pentru a se gestiona aceste programe. Și uh, autoritățile naționale iau decizia. Eu vin dintr-o țară uh, în care nu avem regiuni. Uh, este o alegere a statului și Uniunea Europeană nu poate să intervină în opțiunile fiecărui stat. A doua întrebare atunci. Pentru ca politica de coeziune, precum și principiul parteneriatului să funcționeze ca atare, este nevoie de încredere pe toate, la toate nivelurile. La început, în declarația noastră introductivă, ați făcut o ofertă de a urmări un parteneriat și o cooperare cu noi. De aici întrebarea mea, în cazul dumneavoastră concret există conflicte de interes? Ar fi foarte important pentru mine ca la începutul parteneriatului uh, nostru să uh, elimin orice fel de îndoială. De aici uh, întrebarea mea, partenerul dumneavoastră se ocupă de distribuția fondurilor regionale în Portugalia. Există un conflict de interese aici, da sau nu? Although I'll answer in English so that everybody... Vă răspund în engleză să mă înțeleagă toată lumea. Mulțumesc pentru întrebare, pentru că mi se permite să explic. Acest lucru are legătură cu primul meu răspuns. În uh, Portugalia nu avem regiuni. Avem unități administrative. Soțul meu este profesor universitar, economist și trei ani a lucrat la o instituție publică care se ocupă de dezvoltarea regională a nordului Portugaliei. Eu nu cred că există conflict, un conflict de interese pentru că el răspunde ministrului, ministrului din guvernul central care se ocupă de planificare teritorială. Pentru că Uh, nu doresc, pentru că pentru mine și aparențele contează, cred că nu există un conflict de interese, e vorba de o funcție în serviciul în, uh, de angajat de funcționar public, nu există conflict de interese, dar am scris președintei alese și am spus foarte clar că dacă la un moment dat, oricând, apare vreun risc și voi citi ce am scris în scrisoarea mea sunt gata să iau toate măsurile pentru a preveni orice conflict perceput, adică mă voi abține de la participarea la orice decizie care are, are legătură cu punerea în aplicare a fondurilor Uniunii sub responsabilitatea mea, care avea un impact direct sau indirect a, a, asupra perso interesului personal al soțului meu, ca reprezentant al acestei instituții. Deci, consider că nu pot eu să decid și președinta comisiei va decide sau va delega altcuiva această posibilitate de a decide. Sunt convinsă că nu se va întâmpla acest lucru. Avem un sistem bazat pe reguli. Soțul meu nu s-a întâlnit niciodată cu fostul comisar, nu s-a întâlnit niciodată cu el, nu a decis nimic în legătură cu uh, instituția lui, dar oricum doresc să spun lucrurile foarte clar, foarte simplu și de aceea am trimis această scrisoare doamnei președinte alese și adaug că sunt gata să iau orice alte măsuri pe care le considerați necesare în acest sens. Acesta este angajamentul meu public. Merci beaucoup à notre collègue pour sa... Mulțumim, colegii, pentru această întrebare. Pour sa réponse à la commissaire désignée pour sa... Dau cuvântul acum uh, și mulțumim și doamnei comisar desemnat. Uh, are cuvântul acum doamna Susana Solis Perez. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar nominalizată. Cum, ce veți face pentru a vă asigura că în Europa vom fi pre, pregătiți pentru era digitală și că nicio regiune nu va rămâne în urmă? Avem nevoie de specializări inteligente pentru a promova inovarea și digitizarea. Cum vă veți asigura că fondurile structurale vor avea un rol fundamental în momentul definirii unei strategii eh, industriale care să susțină dezvoltarea tuturor eh, zonelor eh, europene, inclusiv cele mai defavorizate? se, s-ar putea să existe o suprapunere între rolul dumneavoastră și demografie și democrație. Accesul la internet în zonele rurale și fuga de talente. Cum vedeți această cum veți face față acestor probleme care vă vor sta în cale în momentul îndeplinirii obiectivelor de digitalizare și inovare? Vă mulțumesc! Cred că este o, un aspect central. Noi, în această propunere a Comisiei, solicităm ca proiectele prezentate să îndeplinească două obiective fundamentale. ceea ce numim de obicei o Europa mai inteligentă, o uh, economie mai inovatoare, cu tehnologie care nu lasă în urmă regiunile uh, cu uh, tehnologii învechite care nu le permit să uh, evolueze. În al doilea rând, avem nevoie de o Europa mai verde, mai compatibilă cu obiectivele noastre de mediu. Există ceva denumit concentrare tematică, ceea ce înseamnă că pentru fiecare tip de regiune există o cerință minimă uh, pentru fiecare din aceste două dimensiuni. Deci chiar și regiunile cele mai dezavantajate și din țările cele mai sărace pot să treacă de la nivel regional la nivel statal. Uh, au dificultăți extrem de mari în găsirea, uh, care nu-și găsesc uh, proiectele, vor avea alocări pentru obiectivul 1 și pentru obiectivul 2. Aceste cerințe vor depinde de tipologia fiecărei regiuni. Nu vrem să avem o segmentare în care anumite regiuni sunt inovatoare și altele sunt rămân în urmă. Uh, politicile gestionate la nivel central vor trebui să fie văzute în uh, funcție de impactul spațial și teritorial. Nu putem să avem toate investițiile strategice focalizate asupra uh, păr- părților celor mai dezvoltate ale statului respectiv. Este foarte îngrijorător când se întâmplă acest lucru și trebuie să ținem cont de aceste aspecte. Trebuie să ne gândim la impactul spațial al acestor politici. Trebuie să ne preocupă în special implementarea acestor fonduri, pentru că există regiuni care au mari probleme cu absorpția de fonduri pentru proiecte de bază de infrastructură și ne întrebăm ce măsuri veți lua pentru ca aceste uh, fonduri să se poată aplica și proiectelor uh, mai complexe, cum ar fi de inovare. Și care ar fi propunerile dumneavoastră pentru a îmbunătăți eficiența, efic- de aplicare a acestor uh, fonduri pentru a îmbunătăți expertiza sau cum se poate îmbunătăți gradul de absorpție al fondurilor. Vă mulțumesc. Uh, întrebarea pe care o puneți depinde de calitatea instituțiilor, a structurilor disponibile, calitatea uh, societății unde urmează să fie făcute aceste investiții. Trebuie să ne gândim foarte serios la toate aceste aspecte diferite, cum putem să acordăm susținere tehnică pentru ca aceste programe să devină mai eficiente. Vrem dezvoltare, însă nu cu orice preț. Vrem dezvoltare care să fie utilă din punct de vedere ecologic și de asemenea dezvoltarea de noi tehnologii cred că există loc în aceste propuneri pentru toate aspectele pe care le-am menționat. Uh, singura problemă este găsirea unei uh, soluții corecte pentru a ne asigura că toată lumea beneficiază. Trebuie să avem încredere în actorii locali pentru a ne asigura că proiectele prezentate sunt proiecte câștigătoare care sunt și durabile. Benvenuta, Doamna Roza D'Amato, mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, uh, doamnă comisară. Textul adoptat în uh, plenar, adoptat, uh, adoptat în plenar în martie, invită Uniunea Europeană să acorde mai multă flexibilitate pentru finanțarea națională în cadrul Pactului de uh, Stabilitate și Creștere. Chiar uh, dumneavoastră spuneți că vor fi redezbătute și revizuite anumite criterii din Pactul de Stabilitate și Creștere. Subiectul este foarte important și vital, mai ales pentru dezvoltarea și pentru ocuparea regiunilor mai puțin dezvoltate. Puteți să ne confirmați public angajamentul dumneavoastră ca măcar cofinanțarea națională a investițiilor ecologice vor fi eliminate din uh, calculul deficitului. Parlamentul a făcut deja mult în uh, mandatul trecut pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. A făcut mai mult sau a cerut mai mult decât propunerea Comisiei pentru a elimina sursele de fosile de um, energie și am făcut, uh, veți face și dumneavoastră la fel de mult în discuțiile cu statele membre și, și Comisia pentru revizuirea regulilor. Eh, muito obrigada. Vă mulțumesc foarte mult. E bine, după cum am spus, toate aceste subiecte trebuie să fie discutate. Eh, o analiză a pactului de stabilitate și creștere care să nu submineze cu to- foarte multe aspecte trebuie să fie revizuite, însă acestea țin de un uh, proiect com- proces complex și îndelungat. Uh, este vorba aici de legislație europeană. Așadar, uh, acest lucru depinde și de colegul meu care răspunde de economie și vă pot garanta că voi fi uh, implicată în această dezbatere și voi încerca să mă asigur că întregul pachet este organizat mai bine, însă nu vă pot garanta rezultate. Tot în legătură cu acest pact de stabilitate și creștere. Cum aveți de gând să ajutați uh, autoritățile locale, mai ales comunele, pentru că capacitatea lor administrativă uh, nu e suficientă? avem linia pentru asistență tehnică, dar nu este suficientă și este prost folosită. Deci v-aș sugera să faceți mai multe controle în următorii ani. Comunele nu pot să gestioneze proiectele, ă, dar nici nu pot să cofinanțeze din cauza pactului de stabilitate. Uh, há muitos elementos nessa sua questão. Uh... Întrebarea dumneavoastră are multe părți. Ați vorbit despre controle care sunt necesare, bineînțeles. Există un întreg lanț de răspundere pentru utilizarea fondurilor europene. Noi răspundem în fața cetățenilor, pentru că, până la urmă, este vorba de banii cetățenilor. Nu putem să ne dispensăm de aceste controle. Comisia, în propunerile sale, încearcă să simplifice lucrurile și să le facă mai Uh, lizibile, mai ușor de utilizat pentru companiile mici și beneficiare, însă controlele trebuie să existe. Este o responsabilitate majoră să gestionezi uh, fondurile cetățenilor pe care cetățenii le-au plătit uh, prin impozite. Deci calitatea trebuie să fie consolidată. Nu avem voie să creăm noi mecanisme care să nu aducă plus valoare. și de aceea este important să controlăm felul în care s-au cheltuit aceste fonduri. Însă mai este mult de lucrat și în îmbunătățirea fondului proiectelor. Proiectele trebuie să fie verificate, controlate, însă trebuie să aibă un impact asupra teritoriului. Munca necesară este în curs și îmbunătățirile există, sunt în discuție chiar acum Cred că deja le-am menționat. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei Margarida Marcheș, care este, face parte din Comisia Bugete. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar desemnat, trebuie să fie foarte clar că toate statele membre ale Uniunii au beneficiat de politica de coeziune, direct sau indirect. Portugalia este un stat unde rezultatele politicii de coeziune sunt uh, uh, direct vizibile. Cu toții știm că dumneavoastră vă aflați aici uh, pentru a deveni comisar european și nu ministru într-un guvern portughez. Portugalia va respecta articolul 245 din tratat. În această nouă generație de politică de coeziune, obiectivul de coeziune, care este unul dintre obiectivele fundamentale ale Uniunii, trebuie să fie prezent în toate politicile Uniunii. Așadar, finanțarea coeziunii merge dincolo de uh, pachetele de finanțare atribuite uh, coeziunii în sine. Eu aș dori să știu dacă ambiția dumneavoastră pentru viitorul politicii de coeziune uh, merge în același sens M-am bucurat când v-am auzit că sunteți foarte deschisă cu cooperarea, cooperării cu Parlamentul pentru a îmbunătăți propunerile Comisiei și pentru a ajunge la un acord uh, cât mai rapid în legătură cu CFM. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu tot ceea ce ați spus. Este un comentariu care mi se pare uh, extrem de corect și care corespunde preocupărilor noastre principale. Situația în care ne aflăm este una destul de fragilă din punct de vedere al bugetului european. Poate că trebuie să ne întoarcem și să discutăm cu Consiliul în timpul negocierilor. Poate este, este nevoie de schimbări și bineînțeles că voi fi implicată activ în aceste negocieri. Cred că ar fi foarte bine să mergem în direcția propunerilor Parlamentului, ar fi foarte bine, însă din punct de vedere structural dezbaterea în legătură cu resursele proprii trebuie să revină pe ordinea de zi de lucru. Avem uh, mai multe necesități, uh, din ce în ce mai diverse și ieșirea Regatului Unit va duce la o uh, scădere considerabilă a resurselor. Comisia este un organ tehnic putem discuta despre felul în care putem cu toții să contribuim pentru a încerca să creăm un sentiment împărtășit de răspundere. Cu toții ne aducem experiența, aptitudinile și, bineînțeles, există și diferențe de opinie, după cum veți vedea în audierile cu comisarii desemnați. Sunt sigură că sunteți de acord că instrumentul pentru convergență și competitivitate din zona euro trebuie să fie compatibil cu instrumentele existente și să aducă o plus valoare. Este important să fie gândit ținând cont de ciclurile economice. Cum poate să se moduleze acest instrument pentru a ține cont de încetiniri considerabile ale economiei? și dacă va apărea o problemă cu convergența și competitivitatea, cum putem folosi criteriile de distribuire pentru a ne asigura că acestea sunt echilibrate. Da, vorbiți despre BICC, aceasta este abrevierea care are obiectivul uh, primar de a finanța uh, politicile structurale în statele membre. Și aș dori să folosesc termenul politici, uh, reforme structurale, pentru că acestea pot să fie să aibă un rol pozitiv în reforma administrației publice sau sistemului de educație sau de sănătate sau după cum am spus în observațiile mele introductive, pot să fie o gestiune mai bună a pădurilor uh, pentru a evita uh, pagubele de mediu în cazul incendiilor forestiere. Acestea ar trebui să uh, compenseze statele membre ale Uniunii pentru ca reformele structurale să nu fie limitate de lipsa de resurse financiare la buget. altfel ar putea să nu poată să implementeze aceste politici uh, în cadrul finanțelor publice naționale. Bineînțeles, acest instrument se bazează pe experiența uh, mandatului anterior al Comisiei, unde exista doar susținere tehnică pentru acele state care au făcut efortul să uh, adopte moneda unică și care constată acum că există un uh, sistem similar, însă vă voi da mai multe detalii în acest sens uh, la timp. Vă mulțumesc, uh, doamna Lidia Pereira, pentru din partea Comisiei Econ. digitală, os períodos de crescimento económico. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar desemnat, perioadele de creștere economică sunt o oportunitate pentru state să înceapă reforme structurale. Campaniile electorale constituie tentații pentru guverne. Într-o țară precum Portugalia, Grecia, Italia, cu un nivel ridicat de, da- de îndatorare, e greu să faci uh, reforme structurale. Însă Eurogrupul este practic blocat. Nu am reușit să uh, reformăm uh, zona euro și îl avem pe domnul Centeno. Este ca un Ronaldo care n-a dat niciodată un uh, gol. Nu s-au făcut practic niciun fel de reforme. În uh, răspunsurile dumneavoastră în scris, ați vorbit despre reforme structurale, însă se pare că acestea nu sunt făcute niciodată. Cetățenii europeni uh, trebuie să știe ce fel de reforme doriți să vedeți, ce fel de lucruri trebuie să se schimbe pe piața muncii, ce trebuie să se schimbe în școli și în spitale. Răspunsul. Este o plăcere să vă răspund la această întrebare. Ceea ce spuneți um, implică multă politică la nivel național și nu aș vrea să um, fac un comentariu pe acest subiect. Referitor la ce mi-aș dori eu să văd, vă pot răspunde. Nu este ceea ce îmi doresc eu. Țările vor trebui să discute aceste lucruri ca parte a semestrului european. Statele vor trebui să identifice politicile necesare ca parte a semestrului. Statele trebuie să le propună și să le implementeze. De multe ori, aceste politici implică reorganizare și pentru asta este nevoie de bani. Fiecare stat membru trebuie să-și definească strategia. Politicile nu pot fi impuse. Există recomandările specifice pentru fiecare țară, dar ele trebuie să fie negociate și fiecare țară trebuie să vină cu o propunere. Doamna Pereira, mulțumesc pentru acest răspuns. Aș avea un comentariu. Eurogrupul nu ține de politică națională, însă în ceea ce privește reformele structurale, ați spus că nevoile sunt diferite în fiecare stat, însă presupun că Comisia are o linie care să asigure o abordare unificată. Există posibilitatea, uh, puteți să-mi răspundeți uh, la asta dacă doriți. În ceea ce privește uh, instrumentul pentru coeziune, veți fi implement, ve, veți fi implicată în utilizarea lui? Răspunsurile dumneavoastră mi s-au părut destul de dezam- dezamăgitoare. Um, păreți să reduceți ambițiile înalte pe care le avem um, ca europeni, și anume de a avea un buget comun pentru zona euro. Practic, uh, um, păreți să susțineți ideea de a avea o mică troică pentru fiecare țară, pentru fiecare sector, o mică troică pentru sănătate, una pentru educație și așa mai departe. Așa vedeți acest uh, instrument uh, privind capacitatea bugetară a zonei euro sau vă doriți ceva mai mult astfel încât să nu fim la final dezamăgiți? Cu mare plăcere aș vrea să mă distanțez de această idee a micilor uh, uh, troici. Um, am combătut uh, Troica în trecut și multe lucruri uh, s-au schimbat în Europa între timp. Și politica economică s-a schimbat. Semestrul european este un instrument care, cred eu, oferă un cadru mai bun pentru a uh, face față dezechilibrelor din zona euro. Cu toții lucrăm la uh, ajustarea acestor procese. Și ține de fiecare țară să facă propuneri și asta este opusul uh, troicii. Problema cu troica este că neexistând o structură adaptată pentru asta în Europa, s-a creat ceva ceea ce cred eu nu a funcționat de fapt în mod adecvat. Însă, uh, cu pachetul de șase măsuri și acest instrument sunt o serie de uh, instrumente adaptate. Cred că trebuie, și cu semestrul european, cred că avem instrumente ad um, adaptate. Cred că trebuie să analizăm uh, planurile de reformă pentru fiecare stat, să ne uităm în detalii, mai ales în anexa D. Acolo se uh, Um, vede tipul de proiect pe care țara dorește să-l implementeze, dar statul membru alege ce este dispus să facă și mie mi se pare un progres și mi se pare esențial pentru funcționarea zonei euro. Mulțumesc! Urmează domnul Jose Guzmao, membru al Comisiei ECON. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc, uh, doamnă comisar desemnat. Spuneți că politica economică în Europa s-a schimbat, dar nu sunt foarte sigur de asta. Toată lumea vorbește despre investiții, așa este, dar care a fost politica de investiții? Practic nu mai s-a încercat sprijinul creș- să se sprijine creșterea, dar ce se întâmplă cu redistribuția? Ce am obținut în schimb a fost semestrul european și reducerea fondurilor uh, finanțării pentru coeziune. Un eventual uh, scenariu un eventual scenariu vă veți asigura cu sprijinul Parlamentului că nu este redusă finanțarea pentru coeziune? Și acesta ar trebui să fie mm, scenariul cel mai negativ. Veți sprijini ideea că investițiile, mai ales investițiile în combaterea sărăciei și inegalităților, investițiile în servicii publice și în combaterea schimbărilor climatice nu trebuie să fie luate în considerare când vine vorba de regulile ce țin de deficit? Răspuns din partea doamnei Ferreira. Vă răspund cu plăcere. Da, funcționarea semestrului european și a pactului de stabilitate și creștere au fost uh, supuse unor uh, modificări și s-au obținut progrese. Este oare modul perfect de a funcționa? Este situația ideală? E bine, cred că mai este un drum de străbătut. Europa s-a construit pas cu pas și bineînțeles că trebuie să continuăm pe această cale de a ne corecta erorilor, erorile și de a ne îmbunătăți. În ceea ce privește celelalte aspecte ale întrebării dumneavoastră, cred că am răspuns uh, deja la ele. Nu cred că trebuie să insistăm în mod constant pe acest lucru. Avem în scenariu o reducere bugetară. În cazul în care colegiuitorii cresc uh, sumele alocate, foarte bine, este binevenit acest lucru. Bineînțeles, cred că politica de coeziune, uh, cred eu, uh, trebuie protejată și mai ales pilonul 2. Mai exact, agricultura. Mult din politica de coeziune necesită o relație strânsă între reforma în domeniul agricol și uh, finanțarea pentru coeziune. Este un element cheie pentru zonele rurale. Deci mi se pare important să avem suficiente resurse pentru a face față uh, problemelor uh, existente, dar și a celor care vor apărea. Eu voi lupta pentru asta, pentru că e vorba și de propriul meu portofoliu, dar cred că este mm, de asemenea un element cheie pentru dinamizarea pieței unice. Deci asta este cu atât mai mult necesar când avem o monedă unică. E mult mai dificil când avem economii care au performanțe diferite. Știm lucrurile în teorie uh, și știm cum ar trebui să fie în practică. Mai este cale de străbătut. A da condicionalidade tem significado basicamente eh, da seguinte forma: os Estados Condiționalitatea a funcționat în principiu după cum urmează. Țările care respectă regulile Comisiei Europene au marge de manevră, cele care nu urmează regulile Comisiei dau de necaz. Deci, despre ce vorbim când vorbim despre reformele din porto portofoliul dumneavoastră? E vorba de reglementarea pieței muncii, reducerea uh, serviciilor publice, privatizări sau vorbim despre cu totul altceva. Dar mai mult decât atât, dacă știți ce înseamnă politici economice responsabile, dacă țara noastră a ajuns uh, Uh, în cea mai mare recesiune din zona euro, în urma măsurilor luate de comisie, trebuie să ne amintim că uh, reformele nu trebuie impuse. Vă asumați un angajament de a refuza plata fondurilor structurale ca mijloc, mijloc de um, ca monedă de schimb pentru respectarea regulilor comisiei? Doamna comisar desemnat, într-adevăr, um, există legislație um, care este supusă macrocondiționalității. Comisia actuală are măsuri pentru a programul actual al Comisiei are măsuri pentru a atenua acest element. Deci ar exista mai mulți factori uh, atenuanți care chiar ar putea anula această macrocondiționalitate economică. Am luat notă de po- poziția Parlamentului, care este împotriva acestei întregi idei. Din punctul meu de vedere, ce trebuie să facem la nivel de reforme structurale este să construim politici care îmbunătățesc competitivitatea acestor țări. Nu este ceva asupra căruia eu să decid singură. Parlamentul, Consiliul, Comisia trebuie să dezbată asta împreună. Bineînțeles, sprijin procesul de codecizie. Mulțumim, domnul Alfred Sant, membru al Comisiei Econ. Înțeleg că nu ne puteți spune despre uh, ce va conține fondul de, pentru o tra, uh, tranziție echitabilă, dar care va fi poziția dumneavoastră când va fi uh, discutat. Um, trei, trei întrebări. Cum vă veți asigura că acest fond nu va fi limitat numai la uh, impactul de mediu, ci va asigura și impactul socioeconomic um, aferent, mai ales asupra lucrătorilor europeni? În al doilea rând, vă angajați să luptați pentru ca noul fond să nu fie un fel de EFSI, să se bazeze pe efectul de pârghie și nu uh, pe um, și astfel să uh, ajungă la regiunile cu cea mai mare performanță. În al treilea rând, concluziile Consiliului din iunie menționează nevoia de a ține cont de uh, elementele specifice pentru fiecare țară în timpul tranziției uh, pentru a combate schimbările climatice. Veți lupta pentru ca fondul pentru, acea, pentru tranziție să fie folosit uh, pentru a ajuta uh, statele insulare în acest sens, mai ales când vine vorba de conexiuni de transport și energetice. Stimate domnule deputat, uh, dragă Alfred Sant, am luat notă de întrebările dumneavoastră. Ați început uh, prin a spune că nu pot asuma angajamente aici. Cu toții lucrăm la asta. În cam 100 de zile veți avea vești după ce va fi numită comisia dar pot să vă spun că lucrăm în mod activ la asta. Ați adresat o întrebare referitoare la acest fond și dacă el ar trebui să uh, fie folosit și în, pe, în insule. Depinde. Acest uh, fond este limitat. La Parlament se vorbea despre 4,8 miliarde. Acest fond trebuie să fie inclus uh, și pus în același pachet cu fondurile de coeziune. Trebuie să ne asigurăm că uh, facem în așa fel încât să abordăm problemele cele mai grave de conformitate din punct de vedere al mediului, dar trebuie și să analizăm instrumentele uh, consolidate pe care le avem pentru a aborda diferitele situații. În momentul de față, mie mi-ar plăcea să deschidem puțin acest fond, vom vedea dacă vom putea, și vom vedea care uh, vor putea fi mecanismele pe care să le folosim pentru a folosi acest fond. Ați menționat într-un sens negativ uh, planul Juncker, FC, vechiul uh, plan. Va trebui să analizez aceste instrumente, pentru că nu putem segmenta lucrurile în funcție de fonduri. Trebuie să folosim instrumentele împreună. Ați menționat aspectele sociale. Răspunsul meu este, bineînțeles, da, trebuie să creăm un fel de mecanism astfel încât uh, să luăm o bază și apoi să uh, aplicăm dimensiunea de fond social european, fonduri regionale și să combinăm totul astfel încât să avem un uh, program uh, solid pentru dezvoltarea fiecărei uh, regiuni. Domnul Sant, când aveți de-a face cu zone periferice și uh, insule în ceea ce privește politica regională, considerați că ar putea exista un conflict, însă ceea ce ați vrea să faceți în ceea ce privește sectorul, în sectorul privat și uh, politica de concurență uh, europeană, este o întrebare complicată, nu e ușor să răspund într-un minut, pentru că există și unele derogări în ceea ce privește insulele și politica de concurență. Și, de asemenea, din motive speciale, s-ar putea să existe și alte excepții de la politica de concurență, dar este ceva ce trebuie ajustat la situațiile concrete cu care ne confruntăm. Dar, bineînțeles, există acest precedent uh, al uh, derogărilor de la politica de concurență uh, când te afli pe o uh, insulă și nu ai de unde să ai uh, atâta concurență. Deci vom vedea, vom coopera cu noastră, cu Parlamentul, pentru a ajusta acest uh, instrument. Dar să nu fragmentăm lucrurile și apoi să duplicăm, uh, să dublăm uh, activitatea fondurilor. Mulțumesc, Jill Evans. Um, Mulțumesc, doamnă comisară de- desemnată. Deindustrializarea regiunilor este o, preocupare, uh, o provocare majoră și um, zona din care vin eu uh, are experiență în acest sens și uh, schimbările demografice afect, afectează mult aceste regiuni. Mulți tineri uh, bine pregătiți părăsesc uh, mai ales zonele rurale. Oamenii se mută de acolo pentru a studia, apoi pentru a găsi un loc de muncă. De aceea e foarte greu să păstrăm pe ține aceste comunități, să oferim în continuare servicii și se subminează progresele în domeniul coeziunii veți uh, crea un grup de lucru de experți la comisie uh, pentru a găsi uh, soluții reale pentru a reduce dezertificarea acestor regiuni? și uh, regiunea mea uh, va fi uh, probabil curând în afara Uniunii Europene. Cum veți facilita uh, participa- continuarea participării noastre în acest program transfrontalier foarte util? Vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Ați abordat un subiect crucial. Cu toții sau majoritatea noastră am văzut aceste eforturi foarte mari de a investi în tineri și apoi salariile pe care le pot obține nu sunt suficient de mari și sunt forțați să-și părăsească regiunile de origine. Această fuga creierilor este preocupantă. Voi spun, nu știu, pot să vă spun acum că da, voi crea un grup de experți. Nu știu, sincer, dacă există ceva similar deja. Uh, în rândul uh, servici, în serviciile comisiei. Uh, voi, mă voi interesa, voi discuta cu funcționarii ca să aflu, pentru că știu că este și um, preocuparea lor. Într-adevăr, dacă îi pierdeți pe acești tineri care trebuie să-și găsească un loc de muncă compatibil cu nivelul lor de formare, de aceea e nevoie de administrație publică și de capacitatea de a atrage investiții, firme în aceste regiuni. Și toate acestea trebuie să funcționeze împreună, la pachet. Dar este o provocare majoră, foarte importantă pentru mine și pot să vă promit că mm, o voi uh, examina. And can I um, follow Mulțumesc. O întrebare în legătură cu egalitatea de gen și mainstreamingul de gen, pentru că v-ați angajat și în legătură cu aceasta, um, ca și mine și grupul meu, dar întrebarea este cum să transpuneți acest angajament în um, acțiuni, pentru că încă nu există o strategie pentru egalitatea de gen cu obiective și uh, um, buget și date dezagregate pe gen, pe genuri pentru a avea politici bazate pe dovezi, pe elemente concrete. Ce veți face pentru a asigura o bugetare uh, care să țină cont uh, de politicile de gen în politica de coeziune în următorul CFM? Mulțumesc. Este un subiect important pentru mine. Vă mulțumesc și pentru faptul că ați abordat această chestiune, pentru că uh, sunt multe aspecte um, pe care aș dori să le menționez. Vom încerca în toate felurile să punem în aplicare programele ținând cont de acest element. Sunt uh, condiții noi pentru utilizarea fondurilor, unele există și acest echilibru de gen poate să se încadreze în principiile mai generale care se aplică acum în gestionarea fondurilor. Și în uh, direcția generală cu care voi lucra, am uh, studiat resursele umane la TG Regio am aflat că sarcinile, că uh, se muncește mult, că sunt dificultăți legate de echilibrul între viața uh, profesională și cea privată și numărul femeilor uh, din conducere este mai mic la DG Regio decât în restul comisiei. Deci, cred că și la nivel intern trebuie să abordăm aceste aspecte pentru că este un mod ascuns prin care femeile sunt îndepărtate de posturile de conducere și această comisie, a, comisie are responsabilități și pentru echilibrul de gen. Mulțumesc. Are cuvântul Stefan Biju. Mulțumesc, doamnă comisară desemnată. Europa este un teritoriu al provocărilor, dar și al speranțelor, speranțe eh, de demnitate când avem de a face cu șomajul, de siguranță când vine vorba de schimbările climatice și de egalitatea șanselor. Responsabilitatea noastră politică, colectivă, este de a aduce răspunsuri concrete, exigente, legitime a cetățenilor noștri peste tot în Europa, inclusiv când se află la 10.000 de kilometri de Bruxelles, regiunile ultraperiferice și mai ales uh, în teritoriile franceze de peste mări, care au nevoie sau uh, pentru care trebuie să fim mai eficienți când vine vorba de coeziune și cer ca această coeziune să se transpună într-un reflex uh, rupre regiuni ultraperiferice la comisarii pentru mediu, sănătate, agricultură, pescuit, uh, tineret. Trebuie să-i mobilizați pe toți viitorii dumneavoastră colegi. Ați spus și ați scris că nu v-ați abandonat pe nimeni din care europeană vă cred Adinaur ați descris subiectele urgente. Eu doresc acum să mergem mai departe și doresc să vă cer un angajament. Vă puteți angaja să fiți permanent vigilentă și să acționați concret în favoarea populațiilor celor mai îndepărtate și cele mai, celor mai fragile din Europa. Mulțumesc! Răspunsul este ușor. Este da, bineînțeles. Într-adevăr, m-am angajat pe aceste subiecte și este responsabilitate colectivă să acordăm o atenție deosebită um, regiunilor îndepărtate. Bineînțeles, există dificultăți nu doar în regiunile ultraperiferice, sunt și altele de care trebuie să avem grijă, dar regiunile ultraperiferice au un statut foarte deosebit în acest sens. Vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră. Acum, în legătură cu metoda, puteți să ne precizați cum se vor organiza direcțiile dumneavoastră generale și relația cu ceilalți comisari și obiectivele dumneavoastră. Am o propunere. De ce să nu vă întâlniți trimestrial cu comisarii uh, vizați, deputații europeni și poate și societatea civilă ca să avem o abordare regulată, transversală și mai eficientă. Merci de votre proposition. Je vais... Vă mulțumesc pentru propunerea dumneavoastră, mă voi gândi la ea. De ce nu? Voi discuta cu serviciile respective și poate vă vom oferi o soluție. Nu pot să vă promit acum că așa vom proceda, dar voi analiza uh, cu uh, multă seriozitate propunerea dumneavoastră. Are cuvântul acum José Manuel Fernandez din Comisia pentru Bugete. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisară desemnată, în aceleași circunstanțe și cu aceleași constrângeri, unii comisari au fost curajos și au făcut o treabă bună, alții mai puțin. Carlos Moedas a primit uh, 88 de miliarde de euro pentru cercetare și a venit cu o propunere de 100 de miliarde. Comisia are dreptul de inițiativă. Comisarea pentru Coeziune ne-a lăsat o propunere mai mică cu 10% ca, buget, ca volum global și pentru Portugalia acest lucru înseamnă că uh, 0,6 miliarde mai puțin. Parlamentul a spus-o, nu acceptă aceste reduceri din motive deja menționate. Fondul de coeziune trebuie să servească țărilor celor mai sărace și fondul de coeziune, în propunerea Comisiei, a suferit o reducere de 45%. E inacceptabil acest lucru. Întrebarea mea este, putem să mai numim politica de coeziune această politică? Și credeți că este o reducere moderată, așa cum ați scris, pentru că 45% minus 45% nu e moderat. Și cum putem să spunem că este cel mai bun scenariu posibil? Politica de coeziune va mai fi oare cu adevărat o prioritate? Iată întrebările mele. Apoi, ați vorbit despre scenarii Uh, uh, mm, pozitive și uh, reduceri moderate, dar cred că ați renunțat, cred că v-ați resemnat față de poziția Parlamentului. Vă mulțumesc pentru întrebare. Am răspuns deja la aceeași întrebare puse multor colegi. Nu are ro- ai dumneavoastră, nu are rost să insist. Sper că am clarificat poziția mea. Propunerea este o bază bună de lucru, este o propunere rezonabilă și singura alternativă posibilă, pentru că respingerea sau rescrierea acestei propuneri cu care uh, domnul care tocmai a luat cuvântul nu este de acord, nu este o, o posibilitate viabilă. Avem un text care va fi negociat, dacă nu, nu are niciun rost să aibă loc triloguri. Pentru că, pentru a purta aceste negocieri, Consiliul ar trebui să revizuiască limitele bugetului, limitele generale ale bugetului repet ceea ce am spus deja. În legătură cu această reducere foarte mare a bugetului, așa cum ați spus dumneavoastră, aș dori să vă amintesc un lucru, pentru că poate a dispărut. De fapt, ă, reducerea în prețuri reale este de 7%. Perioada 2007-2013 și apoi trecem la perioada 2014-2020. Um, reducerea a fost de 12,5%. Ați spus că um, bugetul pentru Portugalia, prevăzut pentru Portugalia, a scăzut foarte mult, dar cred că avem nevoie de perspectivă. A, data trecută nu aveam uh, orizontul Brexitului. Reacția a fost foarte emotivă, foarte intensă. De data aceasta însă avem circumstanțe deosebite pe care nu le putem pierde din vedere. Apreciez, îl apreciez mult pe domnul Moedaș, dar cred că trebuie să păstrăm perspectiva istorică. în 2014 crescuse mult bugetul pentru coeziune, așa că, așa cum am spus, sper că negocierile cu, cu Consiliul vor merge bine, Comisia vă va sprijini ca întotdeauna și eu personal. Mulțumesc pentru, răs- pentru răspunsul dumneavoastră care îmi dă dreptate. În cadrul financiar multianual precedent, Eh, sumele au fost reduse cu 10%. Dacă în plus se aplică o nouă reducere de 7%, acest lucru înseamnă că dacă nu ați fost de acord cu prima reducere, nu puteți să fiți de acord cu o reducere suplimentară. Am încă însă o altă întrebare. Aveți de gând să revizuiți formula de atribuire a sumei din politica pentru coeziune? Pentru că nu putem înțelege ca țări bogate să primească mai mulți bani și țări sărace Um, care vor primi mai puțin bani. Precizez că nu sunt de acord cu nici o reducere, nici cu cea din trecut, nici cu aceasta. Mă întreb dacă atunci ați fost la fel de critic. Dar, mă rog, aveți motivele dumneavoastră. Eu nu sunt de acord cu niciuna dintre reduceri. În ceea ce privește revizuirea formulei, formulei de la Berlin, ei bine, aceasta este complexă, nu eu am inventat-o. În 2000 a avut loc o uh, discuție în legătură cu prosperitatea și bogăția națională. Uh, este un subiect, un, o formulă care poate fi perfecționată, dar nu putem uh, evalua lucrurile în mod atât de simplu sau simplist, pentru că țările uh, care primesc mai puțin bani decât în trecut, au cunoscut mai multă uh, creștere economică și, așa cum am spus o deputată din Polonia, dacă anumite țări au făcut progrese, în principiu, aceste țări vor primi mai puține fonduri structurale. Aceasta este consecința progresului. Obiectivul nostru nu este să dăm aceste fonduri ad vitam aeternam. Importantă este convergența. Președintele, am ajuns la sfârșitul întrebărilor și răspunsurilor. Acum, doamnă comisară desemnată, aveți posibilitatea de a face o scurtă declarație uh, finală de 5 minute și apoi voi lua și eu cuvântul foarte pe scurt un minut sau două și apoi vom încheia ședința. Vă dau cuvântul 5 minute pentru declarația dumneavoastră finală. Merci bien, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Just to underline. Aș dori doar să subliniez că în câteva dintre concluziile principale pe care le voi duce din această discuție sunt că această discuție a fost foarte utilă, mi-a m-a ajutat să înțeleg ce doresc reprezentanții cetățenilor de la mine dacă voi fi confirmată. Voi am ascultat uh, îngrijorările dumneavoastră legate de bugetul politicii de coeziune și vă confirm că mă voi lupta pentru bugetul cel mai mare posibil în Colegiul Comisarilor. În ceea ce privește fondul de tranziție, au existat mesaje importante pentru ca coeziunea, fondul de tranziție și reformele să se consolideze reciproc. Sunt câteva preocupări mm, serioase în legătură cu simplificarea și le, le-am reținut și pe acestea. Există îngrijorări în legătură cu ref, tipul de reforme discutate, agenda de reformă, ce înseamnă aceasta, care va fi metoda în ceea ce privește schimbările, uh, planul de acțiune pentru schimbările climatice, în ceea ce privește contribuția politicii de coeziune și, și legătura cu obiectivele de mediu, le voi reține și pe acestea. De asemenea, în ceea ce privește regiunile rurale, uh, că există o convergență și priorități. Tot ceea ce s-a spus în legătură cu regiunile ultraperiferice europene. Uh, de asemenea, cu uh, echilibrul de gen și elementul de gen în uh, partea de buget, în acțiunile noastre, în uh, parteneriatul și implicarea actorilor locali și partenerilor locali. Am uh, menționat câteva dintre ideile principale. Am menționat de asemenea că voi fi în dialog cu dumneavoastră, însă înainte de aceasta mă voi întâlni și cu alți parteneri cu care cred că trebuie să mă întâlnesc Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic și Social, chiar și Curtea de Conturi Europeană, Banca Europeană de Investiții și dacă voi fi confirmată, voi păstra o relație strânsă cu ei și cu gestionarii diverselor fonduri care există în Europa pentru a uh, face pachete care uh, să uh, facă ca totul să fie mai mare decât suma părților. De asemenea, voi fi în contact cu statele membre, cu cetățenii, voi încerca să vizitez toate regiunile în primele șase luni și, bineînțeles, în interiorul comisiei voi lucra cu toți colegii. E dificil să produci rezultate bune la dezvoltarea regională fără cooperare strânsă și contacte strânse cu sportul, economia, energia, mediul, locurile de muncă, economia, deci cred că trebuie să lucrăm în echipă și v-aș ruga să mă ajutați să lucrez în această echipă. În încheiere, pentru că nu am o altă modalitate de a o face, uh, mulțumesc tuturor celor care m-au, pregătit, m-au ajutat să mă pregătesc, uh, Uh, pentru prezentarea și răspunsurile mele, în special uh, cei care lucrează în cadrul serviciilor și care au avut uh, mare răbdare, au fost foarte profesioniști și întotdeauna au stat la dispoziția mea pentru a-mi răspunde la întrebări, pentru a-mi actualiza cunoștințele și pentru a putea veni în fața dumneavoastră și pentru a răspunde adecvat întrebărilor dumneavoastră. Aș dori de asemenea să mulțumesc interpreților pentru că ei sunt uh, cei care ne ajută să fim înțeleși. Și mulțumesc uh, tuturor, din punctul meu de vedere, a fost uh, o discuție foarte interesantă care mi-a plăcut. Vă mulțumesc foarte mult! Madame, la... Doamnă comisar desemnat, să înțelegeți aceste aplauze ca mulțumiri din partea comisiei noastre pentru răspunsurile pe care le-ați adus la întrebările care v-au fost puse. Și vreau să mulțumesc uh, colegilor noștri pentru calitatea întrebărilor care au fost adresate am evocat toate dimensiunile care ne vor permite acum să trecem la evaluarea împreună cu coordonatorii pentru a vedea dacă putem să vă susținem în calitatea de pentru postul de comisar și este foarte important să avem o audiere de durată, exigentă și care să fie de bună calitate. Eu cred că audierea comisiei noastre regii din această seară și dezbaterile care au avut loc au fost de o calitate foarte înaltă. Nu mă voi mai întinde la vorbă în ciuda obiceiurilor mele, pentru că trebuie să respectăm orarul care ne impune acum să ne întrunim împreună cu coordonatorii pentru a face o evaluare foarte amănunțită a tuturor răspunsurilor pe care ni le-ați dat la întrebările uh, pe care le-am pus. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră uh, coordonatorilor și membrilor le spun că coordonatorii se vor întâlni cu ușile închise mâine dimineață între ora 10 și 12.30 în sala ASP 5G2, 5E2, după care vom uh, redacta un aviz pe care îl vom prezenta conferinței președinților comisiilor. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și Mulțumim, bineînțeles, interpreților pentru munca formidabilă pe care au efectuat-o. Vă mulțumim!